15 e 11. Dear colleagues, probably we can... Dragi colegi, cred că putem începe și pentru că avem deja o întârziere, începem cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Mai multe grupuri politice au cerut să, amân, să amânăm votul la punctele 20, 21 și 22 de pe ordinea de zi. până pe 14, joi 14 ianuarie, ceea ce înseamnă că vom putea păstra termenul de vot din, de la plenarea din ianuarie, termenul limită pentru uh, formularea obiecții fiind 25 ianuarie. Dacă nu există obiecții la această propunere, putem adopta ordinea de zi în forma sa modificată. Văd că nimeni nu obiectează. Punctul 2. Comunicările președintelui. După masa de joi din, de la, a reuniunii din uh, ianuarie, din 14 ianuarie, este anulată și la Strasburg vom avea o reuniune extraordinară pe data de 23 uh, ianuarie, joi, între ora 9 și 10, pentru a vota diferite avize. Astăzi, regimul lingvistic uh, are 21 de limbi și reuniunea noastră este transmisă pe internet. Și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu comisarul nostru, Carmenu Vela, care îi mulțumim pentru prezență Dumnealui este comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit. Și astăzi avem posibilitatea de a discuta pentru prima dată pachetul privind economia circulară și, ca de obicei, vom da cuvântul comisarului pentru o prezentare care va dura 10 minute, după care vom avea o dezbatere la care vor purta vor uh, participa reprezentanții grupurilor politice. Vă rog, domnule comisar. Îți mulțumesc, Giovanni, dragi eurodeputați, o bună, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta mai în detaliu pachetul de măsuri privind economia circulară. Astăzi sunt alături de dumneavoastră pentru că aș dori să vă asigur că este cel mai bun pachet de măsuri uh, în uh, contextul actual economic. Am ascultat cu mare atenție reacțiile Parlamentului European după propunerea făcută de președintele Comisiei pe data de 2 septembrie și înainte de a intra în detaliile acestui pachet, permiteți-mi două remarci generale. În primul rând, este vorba de structura generală a acestui pachet. Pachetul original a fost retras pentru că s-a considerat că avea o concentrare îngustată, propunerea de acum este una mai cuprinzătoare. Se referă la designul produselor și la modul în care ambalajele pot fi modificate pentru a preveni, în primul rând, acumularea de deșeuri prea multe. Analizăm tot ciclul economic, nu doar ultimele faze de, ale consumului, este rezultatul unui proces uh, cuprinzător de consultare atât în cadrul Comisiei cât și um, cu părțile implicate, interesate și cu Parlamentul European. Acest pachet, pachet va fi pus în aplicare de întreaga Comisie, nu doar de câteva direcții generale, deci nu este un pachet uh, al deșeurilor îndreptat înspre economie circulară, ci este vorba de o agendă cuprinzătoare cu măsuri legislative și obligatorii, um, cu acțiuni uh, prevăzute pentru fiecare segment al acestui uh, cerc. În al doilea rând, aș dori să mă concentrez pe nivelul de ambiție și aș dori să vă dau câteva detalii pentru a vă demonstra că acest nivel de ambiție a fost mărit. Însă, înainte de a face acest lucru, aș dori să insist asupra unui aspect pachetul propus de noi va aduce rezultate reale pentru oamenii reale. Aceste propuneri vor funcționa. Este o, un aspect pozitiv major care nu poate fi negat și acest lucru reprezintă o adevărată ambiție, nu doar aspirații care arată bine doar pe hârtie. Deci avem acest pachet, să sperăm că până la um, Crăciun și haideți să vedem ce găsim în acest pachet și cred că cunoașteți contextul general al acestui pachet. Pachetul economie circulară este mai mult decât o necesitate economică. Are un are sens să folosim uh, mai bine resursele uh, naturale uh, într-un mod cât mai inteligent și modelul circular pentru economia noastră este cel care are rost să-l punem în aplicare pe termen lung în economia europeană și pentru antreprenorii individuali europeni. Nu se pune întrebarea dacă ne dorim să punem Europa pe o cale a dezvoltării durabile, ci cum putem să ajutăm întreprinderile cetățenii și statele membre să ajungă în această situație cât mai repede posibil. Avem nevoie de un cadru european ambițios și cuprinzător pentru a stimula economia circulară și pentru a accelera tranziția înspre ea și pentru a, o, pentru a permite ca această tranziție să aibă loc. Acest uh, cadru ia forma planului nostru de acțiune care atrage atenția asupra zonelor unde trebuie să recurgem la măsuri. Propunerile noastre acoperă tot uh, ciclul de viață al produselor și a materialelor plecăm de la designul unui uh, produs, trecem prin procesele de producție la um, alegeri mai bine informate ale consumatorilor, la o gestionare modernă a deșeurilor și revenim la producție. Și toate aceste, în toate aceste etape sunt prevăzute fonduri și instrumente financiare. Designul este deosebit de important pentru economiile noastre pentru că totul începe de la etapa de planificare. Încercăm să ne asigurăm că produsele sunt mai ușor de reparat, de upgradat, de demontat și de reciclat prin intermediul cadrului existent privind ecodesignul. Vom începe prin propunerea unor criterii când vine vorba de display-uri electronice, impactul modificărilor de design în acest domeniu ar putea să fie enorm și deseori cu costuri reduse sau uh, fără niciun fel de costuri. Ideea economiei circulare se bucură de un sprijin larg, însă până acum prea, puț- uh, prea puține instrumente sunt la dispoziția cetățenilor pentru a avea uh, alegeri uh, informate. Uh, consumatorii trebuie să fie mai bine uh, informați, își doresc mai multe informații și produsele care durează mai mult timp sunt mai ușor de reparat, sunt mai bune nu doar pentru consumator, dar și pentru mediul înconjurător. Tocmai de aceea revizuim propunerile referitoare la etichetarea consumului energetic și ne gândim și la includerea unor informații privind durabilitatea în acest context. Etichetele facultative vor avea și ele un rol important eticheta eco-europeană va fi revizuită și uh, probabil va avea un efect mai, mai mare în urma acestei revizuiri. Testăm de asemenea o metodologie referitoare la amprenta de mediu și putem folosi pe viitor această uh, metodologie pentru a măsura mai bine, pentru a oferi informații mai pertinente privind performanța de mediu a produselor și a organizațiilor. Ne dorim de asemenea să combatem informațiile uh, false și ne dorim să garantăm respectarea standardelor existente. Mie mi se pare deosebit de interesantă posibilitatea de a ancheta uh, acest con- uh, concept de uh, expirarea unui produs uh, planificată din faza de, de proiectare. Autoritățile publice sunt, uh, au un rol foarte important printre consumat- consumatorii europeni, pentru că achizițiile publice reprezintă aproape 20% din PIB-ul european. Este un vector deosebit de important pentru schimbare și vom încuraja mai mult autoritățile publice să recurgă mai des la uh, criteriile economiei circulare în activitățile lor. Tocmai de aceea vom revizui criteriile pentru achiziții publice verzi și Comisia Europeană va, da un, va conduce prin exemplu dat de ea. În momentul în care vicepreședinții au prezentat aceste propuneri la începutul uh, lunii, obiectivele revizuite privind deșeurile s-au aflat în centrul atenției. Înțelegem cu toții că avem nevoie de o schimbare în acest domeniu pentru că nu se respectă în, în, nici acum ierarhia deșeurilor. Cifrele din anul 2012 ne arată că doar 30 la, 36% din deșeuri au fost reciclate în mod uh, eficace. O pondere mult mai mare, 37%, pur și simplu a fost uh, aruncată. Ceea ce ne arată că pierdem resurse deosebit de valoroase, exercităm mai mult, presiuni mai mari pe mediul înconjurător și pierdem importante oportunități de afaceri. Uh, propunem să schimbăm paradigma printr-un uh, cadru de politici clar și stabil și vom încuraja actorii publici și privați uh, să se îndrepte înspre strategii de investiții orientate pe termen lung. Ne dorim să eliminăm în mod treptat gropile de gunoi și să evităm supracapacitatea în ceea ce privește incinerarea ne dorim să ajungem în această situație cu obiective clare, obligatorii din punct de vedere legal, pe, pe termen mediu și lung și um, obiective pe termen lung pentru a reduce în mod uh, uh semnificativ uh, număr, numărul de gropi de gunoi în orașe. Există de asemenea și o clauză de revizuire care va permite Comisiei să stabilească eventual obiective mai înalte pentru anul 2025. După cum am spus, noul obiectiv privind gropile de gunoi este obligatoriu, ceea ce înseamnă că doar 10% din deșeurile urbane pot ajunge la gropile de gunoi până în anul 2030. Este un mare pas înainte față de propunerile anterioare. deșeurile colectate în mod separat nu vor mai putea ajunge drept urmare pur și simplu la o groapă de, de gunoi uh, comună. Și există multe alte îmbunătățiri, avem metode mai bune de a calcula statisticile privind reciclarea, astfel încât vom dispune de informații mai relevante. Există și prevederi care permit promovarea Uh, unor instrumente economice pentru a gestiona mai bine deșeurilor, există obligație de a uh, lua măsuri de prevenire a acumulării de deșeuri pentru a reduce, de exemplu, deșeurile rezultate în urma unor demolări. Există obligație pentru a promova reguli mai clare în ceea ce privește activitățile de reutilizare și standarde minime când vine vorba de echipament electronic, de exemplu. Este prevăzută de asemenea o extindere a obligației de colectare separată a deșeurilor biologice, o clarificare a cadrului legal privind produsele uh, conexe și o simplificare a obligațiilor de raportare cu prevederi mai puțin stringente pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și acum aș dori să mă concentrez asupra sectoarelor care se confruntă cu provocări specifice. Trebuie să ținem cont de acestea într-un mod țintit pentru a ne asigura că interacțiunile între diferitele etape ale ciclului uh, se reflectă pe întreg uh, lanț de valoare. Și aș dori să încep cu deșeurile alimentare din punct de vedere economic, din punct de vedere social și din punct de vedere moral, este inacceptabil că alimente, că un număr atât de mare de alimente este aruncat în continuare, cam 30% dintre acestea în Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, opinia publică uh, și-a modificat uh, atitudinea și am văzut acest lucru prin diferite acte adoptate de uh, Națiunile Unite. Și Uniunea Europeană statele membre s-au angajat să respecte obiectivele stabilite de ONU, obiective care au devenit obiective ale Uniunii Europene. Și propunerile noastre analizează posibilitățile care revin Uniunii Europene, de exemplu, de pre- a se consuma de preferință înainte de o anumită dată, un concept care nu este înțeles întotdeauna în totalitate de consumatori și Lansăm un apel statelor membre de a trece la acțiuni în domeniile care țin de competențele lor, de la comerțul cu amănântul la restaurante și chiar și în cadrul gospodăriilor și vom lucra împreună cu statele membre, cu toate părțile implicate în lanțul alimentar, în cadrul unei platforme specializate care ne va ajuta să atingem acest obiectiv. Trebuie să reușim să avem o metodă prin care să putem cuantifica și să înțelege deșeurile alimentare și astfel vom putea măsura progresele înregistrate. Un alt sector care se confruntă cu anumite provocări specifice este cel al plasticului și, și aici avem nevoie de acțiuni urgente. Folosirea plasticului în Uniunea Europeană a crescut uh, în mod uh, permanent, cu toate acestea mai puțin de 25% din plasticul colectat este reciclat și aproximativ 50% din acest uh, plastic ajunge la gunoi. După cum am spus deja, propunerea legislativă va spori obiectivele de reciclare pentru deșeurile urbane și pentru deșeurile reprezentate de ambalajele de plastic. Împreună cu celelalte măsuri, acest lucru înseamnă că trebuie să să mărim uh, obiectivele de reciclare a plasticului. Însă bunele intenții nu vor fi suficiente. Va trebui să facem mai multe pentru aceste măsuri să se transforme în realitate. Și planul de acțiune va fi util prin măsurile referitoare la ecodesign și prin uh, stabilirea unor standarde mai robuste de calitate, inclusiv pentru plastic. Ca parte a abordării specifice referitoare la plastic, Comisia Europeană va pregăti o strategie specifică Uh, dedicată provocării uh, reprezentate de uh, plasticuri pe întreg, în, în întregul lanț al valorilor. Vom acoperi întregul ciclu de viață al plasticului pentru a, ne, pentru a ajunge la o adevărată abordare circulară. Ne vom asigura astfel că plasticurile viitorului competitive, reciclabile și inovatoare vor veni din Uniunea Europeană. Și am ajung la deșeurile de pe mări. Număr prea mare de plasticuri sfârșește în oceane și încercăm să răspundem și acestei pro- probleme din mai multe motive, inclusiv noile angajamente asumate de Uniunea Europeană în cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă de a reduce aceste deșeuri până în anul 2025. Propunerile noastre privind uh, pungile de plastic de unică folosință au fost un mare pas înainte și Comisia Europeană se va referi și la această problemă a, a deșeurilor din uh, oceane în strategia privind plasticurile din economia circulară și am început deja să lucrăm pentru a reduce acest tip de deșeuri cu 30% până în 2020. Și, dragi colegi, în încheiere, permiteți-mi câteva cuvinte uh, referitoare la acest uh, cadru potențator. Avem o gamă întreagă de măsuri de sprijin, trecând de la programul Orizon 2020, uh, la Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții Strategice și fondurile structurale. În cadrul Orizontului 2020 există o inițiativă de valoare de 650 de milioane de euro în sub titlul Industria Industria în anul 2020 în economia circulară. Programele de politică regională vor ajuta transformarea la fața locului. Până în anul 2020, 5,5 miliarde de euro vor fi disponibile doar pentru programe de gestionare a deșeurilor transmitem de asemenea un mesaj clar și anume că fondurile structurale vor putea fi folosite doar pentru a uh, finanța părțile superioare din uh, ierarhia deșeurilor și vom avea nevoie de asemenea de o finanțare importantă din partea sectorului privat orientată înspre aceste noi oportunități. Comisia Europeană va încuraja cereri adresate Fondului European de Investiții Strategice, ceea ce va ajuta atragerea unui capital privat. În urmă cu două săptămâni am prezentat acest pachet Băncii Europene de Investiții și răspunsul primit îmi dă motive de să, să fiu optimist. Președintele Băi, domnul Hoyer, m-a informat că Banca Europeană de Investiții a, a cofinanțat deja proiecte în valoare de 15 miliarde de euro în ultimii 10 ani proiecte legate de economia uh, circulară și Banca Europeană de Investiții își reformează activitățile tocmai pentru a stimula și mai mult tranziția înspre o economie circulară. Fiind vorba de o sumă de 24 de miliarde de euro dedicate atragerii proiectelor care țin de economia circulară sunt uh, vești uh, bune, mai ales pentru proiectele care au un risc puțin mai, uh, mai ridicat. Avem drept urmare un aliat puternic alături de care vom putea să abordăm toate aceste provocări legate de tranziția înspre economia circulară. Aș dori să vă mulțumesc pentru interesul pe care dați dovadă față de acest dosar. Sunt uh, convins că planul de acțiune și propunerile din acesta vor uh, aduce un impact tangibil, ambi- ambițios și uh, permanent, permanent. Aș dori să repet că mi se pare că aceste propuneri sunt realiste, care țin seama de realitățile economice din, din acest moment. Rezultatul final, desigur, va depinde de contribuția dumneavoastră și profit de această oportunitate pentru a vă cere în continuare cooperarea și angajamentul dumneavoastră în dialogul pe care îl purtați cu celelalte comisii ale Parlamentului European, cu reprezentanții regiunilor, orașelor și ceilalți actori implicați și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în momentul în care am prezentat acest pachet Consiliului, și statele membre au răspuns în mod pozitiv. Mă bazez, drept urmare, pe toate părțile implicate, în mod special pe dumneavoastră, să continuăm acest dialog pentru a ne asigura că cetățenii europeni pot beneficia în mod real de, de pe urma acestei tranziții rapide înspre o adevărată economie circulară, pentru că acesta este viitorul Europei, viitorul de care are nevoie Europa. Vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție. Now we... Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru această amplă prezentare și acum voi da cuvântul reprezentanților grupurilor politice, mai întâi domnul Florenț. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi, pentru prezentarea acestui pachet Dumneavoastră nu v-ați numărat printre cei care în urmă cu un an au uh, propus retragerea acestui pachet, spunând că de fapt își doresc o propunere mai ambițioasă. Dumneavoastră nu ați recurs la multe afirmații publice în acest uh, an, și vă mulțumesc și pentru această reținere. Vicepreședintele Comisiei a spus că își dorește o propunere mai ambițioasă și mie, eu nu am reușit să găsesc această ambiție în noua propunere. Ați spus că este un text, este o propunere mai cuprinzătoare, ceea ce este adevărat, însă tocmai prin faptul că propunerea este mai cuprinzătoare nu acoperă Uh, diferite domenii. Au rămas în continuare multe lacune. Este un regret pe care îl am, se referă la, la efectul economic și ecologic adus de, de o economie circulară. Um, reprezentanții sectorul industrial din, nou, din Europa, se tem că acest concept va aduce cu sine, de fapt, doar noi costuri. Și până la urmă, um, profitul este deosebit de important pentru a reuși să convingem și uh, reprezentanții uh, industriei. Îmi cer scuze, tot discutăm despre o veche bicicletă pe care ar trebui să o reciclăm, dar um, mi se pare că suntem puțin în continuare cu, capii, cu capul în, uh, în nori cu această propunere. Mi-ar plăcea dacă am avea o propunere mai uh, compactă, pentru că în exterior se discută de fapt despre o nouă directivă referitoare la gestionarea uh, deșeurilor. Uh, posibilitățile, metodele de reciclare a deșeurilor în Europa sunt deosebit de, de, de diferite și nu trebuie să ne gândim la uh, metodele folosite în România sau în Bulgaria, ci chiar și în țările din Occident, metodele sunt foarte diferite între ele. Eu cred că trebuie să renunțăm la conceptul uh, interdicția de a sfârși la groapa de, de gunoi. Pentru că și în Germania se înțelege uh, că nimic nu mai trebuie să ajungă la groapa de gunoi. Nu este adevărat. Uh, ar trebui ca la groapa de, de gunoi să ajungă deșeurile deja presortate într-un mod sau altul. Deci cred că trebuie să explicăm mult mai clar uh, care sunt intențiile noastre. În ceea ce privește planul de acțiuni, um, și aici se regăsesc foarte multe elemente fantastice și aș dori să vă rog să transformați din, din, din această propunere un uh, document complet, pentru că dacă nu vom avea un document complet, mă întreb unde vom găsi curajul de a apăra toate aceste elemente pe care le-ați uh, listat dumneavoastră în condițiile în care știm foarte bine că directiva actuală privind deșeurile nu funcționează și nu funcționează nici în țara din care provin eu și vă rog să mai dați puțin timp, uh, domnule președinte. Am uh, adoptat foarte multe directive care apoi au fost transpuse în statele membre, dar nu au fost transpuse în regiuni. Mi se pare că este un punct pe care trebuie să-l uh, uh, să-l analizați în continuare, domnule comisar, și cred că trebuie să-i acordăm în continuare atenția necesară. Mulțumesc, Karl Heinz. În numele social-democraților, doamna Bonafé. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc mai întâi de toate pentru această prezentare detaliată și amplă a unei materii extrem de complexe, cum este aceasta. Însă, mai întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru că v-ați ținut de cuvânt dumneavoastră și noua comisie. Spuneați că până la sfârșitul anului 2015 va fi reformată această directivă și iată că discutăm acum de acest nou pachet mult. Asta se datorează eforturilor dumneavoastră deosebite. Pe de altă parte, în acest pachet uh, s-au implicat mai multe direcții generale, un lucru pe care îl consider un uh, semnal extrem de pozitiv. Cred că nu ne scapă niciunuia dintre noi această abordare privitoare la economia circulară, o abordare holistică, o abordare circulară. Inițial, abordarea era oarecum uh, dezechilibrată în materie de gestionare a deșeurilor, însă acum țineți seama de toate aspectele legate de deșeuri. Economia circulară, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu este însă doar o politică privitoare la deșeuri sau nici măcar o politică doar în materie de mediu, ci o politică economică pur și simplu, care necesită implicarea tuturor părților interesate, instituții, consumatori, întreprinderi, mi se pare că e practic un nou model de dezvoltare care trece prin noi modele industriale care pun accentul pe competitivitate, ținând seama de lipsa resurselor suficiente, deci e nevoie de mai multă competitivitate. Deci am putea discuta mult despre acest lucru, dar în cadrul economiei circulare se poate vorbi și de locuri de muncă, un surplus de locuri de muncă. Și cred că se cuvine să facem și un bilanț al acelor elemente care ar merita să fie dezvoltate în mai mare măsură. Nu vreau să mă refer la nivelul de ambiție, mai mare sau mai mic. Știu că pe mine m-a dezamăgit într-o câtva o parte din această directivă, mă refer în special la ținte. Dar ocazia aceasta cred că merită uh, să profităm de ea pentru a discuta și despre elementele mai vulnerabile din acest, uh, din acest pachet. Mai întâi vorbim despre ierarhia Uh, acestor deșeuri, pentru că e important aici să vorbim și despre gestionarea deșeurilor. Pornim deci despre, de la ierarhie, de la prevenire. Eu, domnule comisar, consider că utilizarea optimă a unei resurse înseamnă neutilizarea ei, ceea ce pare un paradox. De exemplu, în domeniul uh, deșeurilor este limpede că totul pornește de la felul în care concepem și realizăm un produs cum este el. De aici pornește cum va fi el utilizabil, reciclabil, reparabil, care este cumva, aceste elemente fiind cumva la baza acestui nou proiect de directivă. Deci, din acest punct de vedere, cred că găsim aici o vulnerabilitate. Nu există ținte specifice, iar ideea de a discuta despre directiva eco-labeling cu acte delegate abia din 2017 încolo, ideea aceasta mi se pare cumva exagerată. Mi se pare că uh, pierdem timpul. Apoi o altă problemă importantă pentru Parlament, uh, risipa de alimente, care e mai mult decât o problemă economică, e o problemă etică. Nu putem așadar să ne permitem pași înapoi în acest domeniu. Am putea face de asemenea for, uh, eforturi uh, mai mari în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor alimentare, un element deloc de mică importanță. Este o modalitate prin care am putea deschide o cale care dă rezultate extrem de bune în prezent, atât din punctul de vedere al utilizării resurselor, cât și în ce privește utilizarea energiei. Apoi, de asemenea, am putea folosi mai bine bunele practici. Cum spuneam, în materie de ținte, noi uh, nu considerăm că acel 5% în plus sau în minus în materie de ținte reprezintă cu adevărat o metodă adecvată pentru măsurarea utilității sau nu a acestui pachet, pentru că până la urmă esențială este credibilitatea. Dacă vrem să fim credibili, trebuie să ridicăm nivelul așteptărilor, după care, la nivel pragmatic, statele care au probleme pot să mai ajusteze țintele respective, dar să nu facem derogările acestea de la nivelul de ambiție de la bun început. Și foarte rapid voi încheia cu următoarea idee. Ne spuneați că sunteți foarte sensibili la propunerile eventuale din partea Parlamentului. E bine să știți că veți avea multe propuneri din partea Parlamentului, pentru că reprezentăm ce spune sectorul industrial și cei care se ocupă de mediu. Așadar, sperăm să putem conlucra cât mai bine, în baza unor idei cât mai bune. Mulțumesc și acum domnul Demesmecher. Domnule Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, Vă urez bun venit în cadrul Comisiei pentru Mediu. Vă mulțumim și noi în mod deosebit pentru eforturile depuse, precum și pentru prezentarea amplă pe care ați făcut-o. Noi uh, ne punem multe speranțe în uh, economia circulară, pentru bunăstare, pentru mediu, pentru economie Aici s-au pierdut niște ani, din păcate, și vă mărturisesc că n-am înțeles foarte bine de ce am înregistrat această întârziere. Cred că ar trebui să aruncăm o privire asupra întregului lanț, de la materii prime până la reciclare. Dacă vorbim doar de reciclare, cred că nu va fi de ajuns. Avem nevoie de o uh, politică a produselor inteligente și avem nevoie de noi modele antreprenoriale. Așadar, planul de acțiune al Comisiei mi se pare, din acest punct de vedere, întrucâtva vag. Pachetul privind deșeurile a fost, din punctul meu de vedere, atenuat și vulnerabilizat în anumite puncte. Eu am și adresat o întrebare concretă domnului vicepreședinte în cadrul plenarei, în data de 2 decembrie. N-am primit însă un răspuns la întrebările mele atunci, așa încât le reiterez acum. Mai întâi de toate, între statele membre există diferențe foarte mari privitoare la punerea în aplicare chiar a legislației în vigoare cu privire la deșeuri. Iar atingerea obiectivelor din 2020 este încă o provocare extrem de importantă. Și mă întreb, așadar, care sunt eforturile pe care le depune Comisia în acest sens? Pentru că, așa cum spuneam, uh, până măcar legislația în vigoare să fie corect aplicată în statele membre. Apoi, nu trebuie redus nivelul de ambiție privitor la reciclarea deșeurilor uh, casnice. Domnule comisar, există state care se confruntă cu dificultăți majore în atingerea obiectivelor, însă chiar și acele state care se află în uh, linia întâi, care sunt printre fruntași, uh, cum este regiunea din care provin eu, Flandra, ar putea profita de pe urma unor încurajări pentru ca nivelul de inovare să fie și mai pronunțat și aici am avea de uh, câștigat de pe urma unei mâini de ajutor din partea Comisiei. Dacă dorim să existe o bază corectă pentru economia circulară, atunci va trebui să evităm aruncarea la groapa de gunoi a materialelor reciclabile un material reciclabil nu trebuie să poată ajunge la groapa de gunoi, pentru că așa ceva nu are sens. Apoi, se mai pune problema și a deșeurilor casnice. Ce își propune Comisia să facă din acest punct de vedere, dar și din punctul de vedere al deșeurilor industriale? La noi în Flandra avem uh, o experiență extraordinară în domeniul deșeurilor și poate suntem chiar printre pionierii în materie de economie circulară și modelul flamand ar putea așadar să vă servească drept uh, sursă de inspirație. Dar, încă o dată, n-ar trebui să ne declarăm mulțumiți uh, de la bun început. Trebuie să fim cât mai ambițioși, să eliminăm obstacolele, să favorizăm inovarea. Așadar, trebuie să venim cu propuneri care să poată fi aplicate în practică, să fie realizabile dacă vrem să obținem și rezultate. În orice caz, puteți conta pe colaborarea noastră de plină. Mulțumesc. Yes, thank you, Mr. Chairman. Gerbrandi. Mulțumesc, domnule Președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru prezența dumneavoastră aici. Din păcate, cred că putem fi cu toții de acord că Comisia și-a tăiat singură craca de sub picioare în momentul în care a retras pachetul privind deșeurile anul trecut. A fost o greșeală din punctul meu de vedere. Și după ce am văzut noile propuneri, ne dăm seama de acest lucru încă și mai clar. Cei care au hotărât să procedeze astfel anul trecut uh, nu au luat decizia corectă din motive politice. Au luat așadar o decizie care nu i-a ajutat cu nimic. Pentru a repara această greșeală, însă, au promis să, propun, au promis să propună un pachet și mai ambițios până la sfârșitul anului 2015. Și, uitându-mă peste noul pachet privind deșeurile și peste planul de acțiuni, mă tem că sunt nevoi să constat că Comisia nu și-a respectat promisiunea. Asta în special dacă ținem seama de cuvintele puternice pe care le-a exprimat uh, prim vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, în cadrul dezbaterilor uh, privind de raportul Pieticană în plenară, a fost extrem de convingător domnia sa cu privire la uriașa importanță atât din punctul de vedere al mediului, cât și din punct de vedere economic, al uh, importanța a economiei circulare. Ceea ce a fost susținut și de studiul McKenzie, publicat în iunie, care a arătat limpede că nu vorbim doar de un pachet privitor la mediu, ci că e practic o nouă agenda economică pe care Europa o așteaptă de atâția ani. Eu n-am să mă concentrez pe partea privitoare la deșeuri a acestei propuneri întrucât consider că ea este cam aceeași ca acum un an sau un an și jumătate. Pe aici, pe acolo, poate că nivelul de ambiție e mai scăzut, însă în alte, din alte puncte de vedere e mai bună, de exemplu definiția responsabilității producătorului. Iar noi, la nivelul Parlamentului, putem veni cu propuneri de ridicare a procentelor pe aici, pe acolo, ca să mai reparăm uh, din greșeli. Ceea ce mă îngrijorează însă pe mine este planul de acțiuni, pentru că acolo vorbim cu adevărat de promisiunile comisiei și acela face parte din economia circulară. Sincer să fiu, în 2 decembrie am spus că acesta este un exercițiu copy-paste din foaia de parcurs uh, din 2012. Uh, în 2011, dar este chiar mai rău de atât. Este un document mai slab decât foaia de parcurs de acum patru ani. Nu vorbim doar de o pierdere de un an sau doi. Nu e doar o întârziere de unul, doi ani. E vorba de patru ani ar fi avut nevoie de un uh, calendar extrem de ambițios cu privire la pașii de urmat în continuare. Și am să vă dau un exemplu apropo de asemănările dintre planul de acțiuni din prezent și uh, foaia de parcurs din 2011. Mai întâi privește ecodesign. În foaia de parcurs se spunea stabilirea unor cerințe în baza acestei directive pentru stimularea eficienței utilizării produselor. Ei, în 2015, în planul de acțiune, se vorbește despre grupul de, planul la grupului de lucru pentru 2015-2017, care va prezenta detaliile punerii în aplicare. Iată, deci, o formulare mai slabă, mai atenuată. Cât privește producția și consumul durabile și respectiv uh, amprenta de mediu. Iarăși uh, în foaie de parcurs se vorbea în termeni mai fermi, la fel și în ce privește consolidarea cerințelor. Acum se vorbește doar de examinarea posibilităților și am, aș putea să vă dau exemple la nesfârșit. Piața secundară a materialelor, de asemenea, formulările sunt mai vagi și mai puțin uh, ferme în acest nou document decât acum patru ani. Așadar, domnule comisar, puteți să dați mai multă concretețe acestui plan de acțiuni? Văd că domnul președinte îmi face semn că trebuie să mă opresc, dar majoritatea acestor acțiuni vor trebui să aibă loc în anii următori și, practic, nu veniți cu mai mult decât aceleași promisiuni ca acum patru ani. V-aș încuraja sincer, să veniți cu o consolidare a părții legislative a planului de acțiune și cu ceva mult mai concret decât ceea ce ați propus până în prezent. Mulțumesc, doamna Chilonen. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, domnule comisar, Comisia făcuse promisiuni uh, numeroase. Unii au vorbit chiar de o abordare foarte pasionată a acestui dosar. E bine, iată că nu e chiar așa. Constatăm că uh, abordăm această problemă cu mult prea puțină pasiune și e adevărat că eu vin dintr-o regiune mai rece a Europei, poate că pasiunea nu este prima noastră însușire, dar uh, nu cred că ne putem baza pe elementele cele mai puțin ambițioase. Trebuie să mergem mai departe pentru a îmbunătăți modurile de producție și pentru a scădea impactul asupra mediului, pentru a folosi în mai mică măsură resursele, pentru a face, pe a acorda mai multă atenție mediului și pentru a evita risipa de alimente. Pe mine mă îngrijorează în mod deosebit Când mă gândesc la felul în care se produc și se consumă alimentele în prezent, consider că acest lucru este complet nesustenabil. În țările occidentale, 30% din uh, alimentele cumpărate se aruncă la gunoi, n-ajung niciodată în farfurie și se aruncă practic de trei ori mai mult decât ceea ce ar fi suficient din punctul de vedere al cantității de alimente pentru a pune capăt foametei la nivel internațional. De aceea, în propunerea și în propunerea aceasta din partea Comisiei, constatăm că lipsește combaterea uh, sau lipsește partea de uh, luptă pentru eficientizarea utilizării resurselor. E nevoie de o înțelepciune în materie de utilizarea resurselor pentru a utiliza aceste resurse ale planetei noastre în mod sustenabil și cu bun simț. Această înțelepciune ar putea să se regăsească în proiectul acesta al economiei circulare, al utilizării materialelor de-a lungul întregului ciclu de viață, al unei mai bune utilizări a energiilor regenerabile. Dar nu vom realiza aceste lucruri doar uitându-ne la ce se întâmplă, doar sperând, doar nădăjduind, ci acționând. De aceea, domnule comisar, aș dori ca acum, drept cadou de Crăciun, să ne oferiți mai multă pasiune Uh, puse în acest dosar. Nu doar să ne uităm la ce se poate întâmpla, ci să și facem ceva concret. Mulțumesc foarte mult, domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar pentru explicațiile oferite pe marginea acestui pachet. Eu sper uh, că este ultima dată când avem această discuție în care comisia vine și se face că e mai ambițioasă. Știm cu toții că ați făcut o greșeală anul trecut și dacă încercați să ne uh, aruncați praf în ochi spunându-ne acum că veniți cu o propunere mai ambițioasă, eu vă spun hai să, să, să o lăsăm baltă. Da? Deci să nu ne uităm la ce s-a întâmplat, ci să vedem ce se va întâmpla cu acest pachet privitor la deșeurile. El este câțiva, comparabil cu legislația în vigoare, doar că e puțin mai slab. Apoi, în planul de acțiuni, mm, sunt foarte multe elemente pe marginea cărora va trebui să vedem ce se va întâmpla cu ele. Cam asta e situația, comparativ cu ce se întâmpla acum un an, un an și jumătate. Singura diferență este că acum mai multă lume vorbește de economia circulară. Dacă asta era, a fost strategia Comisiei, a fost foarte interesant calea prin care ați ajuns la obținerea acestui obiectiv. Da, da, e bine că mai multă lume vorbește acum de economia circulară. Vă mulțumim pentru asta. Eu nu cred că era nevoie să retrageți propunerile dacă asta era, acesta era obiectivul pe care îl urmăreați. În sfârșit, dumneavoastră pretindeți că sunteți mai ambițioși, atunci vă putem aplauda dacă asta doriți. No, acum, hai să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă. Cât privește pachetul legislativ, e foarte limpede ce anume va trebui să se întâmple în continuare. Colegiuitorii se vor ocupa și vom face, vom corecta unele greșeli pe care le-ați făcut în noul pachet. Aș avea însă cât, câteva întrebări referitoare la noul plan de acțiune, pentru că acolo este cel mai neclar ce se așteaptă. Vă rog așadar să-mi răspundeți cât se poate de limpede la următoarele întrebări. Mai întâi de toate, în ce privește ținta generală cu privire la eficiența resurselor. În uh, comunicarea anterioară a Comisiei și apropo de ierarhia deșeurilor, cel mai important lucru este să fim cât mai eficienți în utilizarea resurselor. Trimiterea la acea, aceasta la țintele în materie de resurse care exista în pachetul anterior nu mai există în acesta. Și anul trecut s-a mai spus un lucru, și anume că va exista un fel de țintă în materie de eficientizare a utilizării resurselor care ar putea să ajungă chiar în semestrul Uniunii Europene. Deci în semestrul european ar fi putut să ajungă eficiența resurselor. E bine, despre ea nu se vorbește deloc în planul de acțiune. Puteți să ne lămuriți și pe noi cum, de această, cum va fi abordată această problemă generală a eficientizării, utilizării resurselor, care nu se regăsește uși de puțin în planul de acțiune. Aceasta ar fi o primă întrebare. A doua întrebare se referă la risipa de alimente. Ne-a spus foarte clar că e un lucru important, dar dacă ne uităm peste anexa la pachet, vedem că singurul lucru pe care îl veți face în 2016 va fi să clarificați legislația privitoare la risipa de alimente pentru oameni și animale în 2016. Ce înseamnă că veți clarifica? În special, ținând seama de cel de-al șaptelea uh, program cadru pentru mediu, când Comisia a promis să vină cu o strategie cuprinzătoare pentru combaterea risipei de alimente. Iată, în al șaptelea plan, uh, program cadru, formulările erau mult mai clare decât în planul de acțiuni din prezent, în care vorbiți doar de legisla- clarificarea legislației relevante. Ne puteți explica la ce vă referiți? A treia întrebare. Anul viitor ne veți prezenta o inițiativă privitoare la uh, risipa de energie. Pe mine mă cam sperie ideea aceasta, pentru că dacă anul viitor veți veni cu astfel de propunere, tare mă tem că asta va însemna că veți face ca multe deșeuri să fie incinerate. Cum ne vom asigura că nu se va întâmpla acest lucru? Și la ce ne putem aștepta de la această propunere cu care veți veni la anul? A patra întrebare. Mai am puțin, puțin, domnule președinte. Aproape am terminat. A patra întrebare. Privitoare la EFSI. Spuneați că veți încuraja aplică, aplic, solicitările pentru fonduri din EFSI, dar în planul de investiții Juncker, Comisia a spus să nu politizăm EFSI, să-l lăsăm la gestionarea unui, la latitudinea gestionării unui uh, unei, uh, unei Consiliu de Administrație. Dar nu știu cum se potrivește acest lucru cu uh, planul dumneavoastră de acțiune, eu sunt sceptic. A cincea întrebare. Vorbeați despre uh, substanțele chimice care ar trebui să fie potrivite, spuneați dumneavoastră, cu modelul economiei circulare. Pe de altă parte, însă, e nevoie de acordarea unei autorizații pentru DHP, pentru uh, uh, reciclarea PVC. A fost respinsă în noiembrie această idee. Dar ce, ce intenție are Comisia în ce privește posibilitatea retragerii acestor autorizații ca nu cumva aceste substanțe să ajungă până la urmă pe piață. Ne puteți explica așadar cum veți da concretețe cuvintelor pe mari pe care ni le-ați oferit până acum? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Astăzi sunt foarte mulțumit că ați vorbit numai de 5 puncte și nu de 10. Da, da, mai există și runda a doua. Grazie Presidente. Eu nu mi ripeterò. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi reitera lucrurile care au fost puse deja cu privire la nivelul sub, mai mare de ambiție ce fusese anunțat de către comisie în, în mai multe rânduri. Mai mulți colegi s-au referit deja la el. M-aș referi însă la răspunderea uh, extinsă și la prevenirea uh, deșeurilor. Considerăm că răspunderea extinsă este un instrument fundamental pentru reducerea deșeurilor și pentru gestionarea lor eficientă. În special să se uh, utilizeze, să se cuprindă în preț și prețul de informare a cetățenilor cu privire la gestionarea deșeurilor. În același timp, considerăm că ar trebui să fie susținut produsul în etapa de tranziție și să se plătească mai puțină pentru produsele mai eficiente și care durează mai mult și, evident, pentru acele produse care vor fi în mai mare măsură reutilizabile și reciclabile. Cât privește gestionarea deșeurilor, suntem de acord cu ce spunea domnul comisar. Ar trebui ca aceasta să fie o prioritate politică pentru Uniunea Europeană. Și cu toate acestea, în propunerea Comisiei nu găsim decât câteva sugestii care ar fi făcute către statele membre, fără niciun fel de caracter uh, juridic obligatoriu. Așadar, care sunt măsurile pe care le propune Comisia pentru a se asigura că statele membre se vor asigura ca producătorii să plătească de plin 100% pentru uh, acele produse pe care le pun pe piață și care vor deveni ulterior deșeuri, ținând seama de faptul că Uniunea Europeană în fiecare an aruncă 100 de milioane de tone de mâncare? Cum putem rezolva această problemă fără obiective cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic? Apoi, de ce nu există o țintă uh, în materie de ierarhia deșeurilor și deșeurile urbane uh, reutilizabile. Cum consideră Comisia că poate să promoveze uh, uh, reutilizarea fără să existe ținte obligatorii? Apoi, statele membre au uh, au spus că până în 2030 vor pune 10% din deșeuri în, vor ajunge la 10% um, a eliminării deșeurilor în gropile de gunoi. Cum vor, veți asigura tranziția către o economie circulară cu astfel de obiective? Mulțumesc. Dornano. Mulțumesc și acum, doamna Dunanu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În timp ce economia română irosește în fiecare an mai mult de jumătate din potențialul de materii prime care nu sunt reciclate, mi se pare urgent să vă întreb în legătură cu acest subiect. Considerăm totuși că orice evoluție de legiferare trebuie să aibă avantaje concrete pentru statele membre. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră ce elemente favorabile competitivității economiilor europene sunt prevăzute în acest plan de măsuri. În pachetul legislativ se prevede o modificare a directivei din 1998 cu privire la deșeuri, în care sunt prevăzute mai multe derogări pentru mai multe țări în ce privește termenele limită pentru atingerea obiectivelor de reciclare. Altă întrebare. Ce motiv puteți să prezentați pentru această flexibilitate binevenită? De ce să nu propunem un sistem mai flexibil de, în general pentru a consolida reziliența actorilor? Și ca să nu vă ofer decât un exemplu în sine în legătură cu reciclarea bateriilor și echipamentelor electronice, vor fi din nou în discuție. <clears throat> De la constructori de automobile până la asociații militanți avem nenumărate acțiuni la diverse niveluri în acest domeniu ce actori economici și din societatea civilă se vor asocia sau au fost consultați. Cred că am câștigat în vizibilitate dacă am abordat acest subiect mai pe larg. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, domnul comisar, aveți 10 minute ca să răspund. Ok, I think I would like to make a few points. Mulțumesc, aș vrea să mă refer la câteva aspecte legate și de planul de activități și ambiția al Comisiei. Mai întâi vreau să reamintesc tuturor faptul că e oarecum dificil să comparăm ce am propus acum cu ce am retras, pentru că am retras o directivă în materie de deșeuri care a fost sfârșitul unui model liniar și acum am prezentat un pachet circular de 360 de grade, care, după cum s-a spus, e mai uh, echilibrat ca abordare. Ce face acest pachet mai ambițios? În primul rând, planul de acțiuni și domeniul de aplicare, pentru că domeniul de aplicare acum acoperă producția, consumul până la gestionarea deșeurilor și reciclarea. E un domeniu multiplu. Ecodesign, reutilizare la ape, substanțe chimice, achiziții publice ecologice, măsurile de sprijin. Pentru că înainte vorbeam despre ținte fără niciun fel de sprijin, acum vorbim despre sprijinul pentru măsuri care aliniază toate măsurile pe care trebuie să le sprijine Comisia și ne-am stabilit pentru această agendă să realizăm aceste obiective pe durata mandatului. Câteva cuvinte despre inițiativa legislativă legată de deșeuri. Avem nevoie de o bună gestionare a deșeurilor pentru a descătușa economia circulară, materiile prime care zac și în acele rampe de deșeuri, după cum ați spus și dumneavoastră, nu sunt de niciun ajutor pentru economie. S-a ținut cont de acest aspect pentru că acum există o țintă obligatorie pentru rampele de gunoi fie o propunere legată de mai bună legiferare, simplifică regulile și raportare, mai prietenoasă față de mediul afaceri, fiind și mai ambițioasă. Ține mai bine cont de diverse niveluri de performanță în diverse state membre. Și am spus deja că în prezent avem 28 de state membre care avansează cu 28 de viteze diferite. Și ideea ar fi fie să menținem același nivel de ambiție și să ajutăm statele membre care rămân în urmă, fie pentru că statele membre, unele dintre ele rămân în urmă, să reducem nivelul de ambiție. Și noi am preferat prima variantă. Iată de ce am identificat mai multe state membre care avansează mai încet și o să le ajutăm pentru a ține pasul. în legătură cu planul de acțiune, pentru că mulți v-ați referit la... Da, avem multe <clears throat> idei stimulente noi în acest plan. În primul rând, obiectivul canalizării a cât mai multe mijloace de finanțare și fonduri în această tranziție. Am menționat Orizont 2020 cu 650 de milioane, fondurile structurale. Când spun fonduri structurale și mulți dintre dumneavoastră ați menționat incinerarea când am vorbit despre fonduri structurale, am spus în uh, discurs că vom uh, <clears throat> uh, lua fonduri de la proiecte de incinerare. Mulți v-ați referit la risipa de alimente. Da, avem o țintă și de eliminarea risipei de alimente care vine din angajamentul nostru legat de obiectivele de dezvoltare durabilă statele membre sunt obligate acum să prezinte un plan de acțiune legat de modul în care vor reduce risipa de alimente. Măsurile pe care le vom discuta și le vom adopta, de exemplu, vă dau un singur exemplu. E o mare confuzie în legătură cu data expirării pe produse. În engleză se spune best before cel mai bun înainte de 31 decembrie, ceea ce ar însemna că în ziua următoare ar trebui eventual să arunci produsul la gunoi, ceea ce nu e adevărat. Poate că trebuie să avem uh, și o astfel de mențiune best before și o dată finală, pentru că best before nu înseamnă neapărat că produsul acela e cu totul expirat. Examinăm și ideea că multe companii și organizații se, tem, se tem încă să doneze alimente expirate sau semi-expirate. De ce? Pentru că dacă se întâmplă ceva rău, au uh, responsabilitatea legală în cazul că se întâmplă ceva. Deci în ce privește alimentele, vom examina și aceste aspecte. Elaborăm și o metodă de a măsura risipa de alimente, să comparăm de la una la altul cât de mult și cum reușim să reducem risipa de alimente. Am menționat și produsele reciclate. Vom dezvolta o piață a produselor reciclate. Chiar și în prezent, după separare și reciclare, majoritatea materialelor reciclate nu își găsesc calea înapoi <clears throat> în uh, lanțul de producție. Am menționat de asemenea mai bune opțiuni pentru consumatori. Aici intră în joc etichetarea și ecodesignul. Adesea vorbim despre ecodesign dar când vorbim despre ecodesign, uneori facem o confuzie între ecodesign din perspectiva eficienței energetice și acum vorbim despre eficiența resurselor ca perspectivă. Ecodesignul pe care îl avem în discuție sau l-am avut înainte se lega mai mult de eficiența energetică. Și noi le combinăm acum, ambele, și aspectul energetic, cât și de eficiența utilizării resurselor în uh, proiectare. Am vorbit despre acea învechire planificată. Da, în prezent cu toții achiziționăm produse care sunt programate să dureze, nu știu, 2 ani sau 3 ani în funcționare. Vom scădea și vom identifica aceste produse și vom întreprinde acțiuni să contracarăm acest lucru. În ce privește masele plastice, știm cu toții marea dilemă pe care o avem în legătură cu produsele din materiale plastice în economia circulară, de care ne vom ocupa și în legătură cu substanțele periculoase, aspecte de biodegrabilitate și așa mai departe. Mai ales când e vorba de a ne ocupa de deșeurile aruncate în mare. E și un angajament legat de obiective de dezvoltare durabile de a reduce cu 30% deșeurile marine până în 2020. Am inclus și alte domenii, am menționat alimentele, dar e vorba și de domeniul construcțiilor și reutilizarea apei. Alte aspecte <clears throat> de care ne-am ocupat, unii au vorbit de cercetare și inovare, da? E un alt domeniu <clears throat> de care să ne ocupăm aspecte internaționale și globale, provocările economiei circulare, pentru că nu are rost pentru o companie multinațională sau internațională să opereze în Europa într-o economie circulară și apoi să nu opereze și în altă parte, unde economia circulară nu există. Din fericire nu se întâmplă așa, pentru că există țări din afara Uniunii Europene care deja au întreprins aceste măsuri legate de economia circulară, se ține cont de acest aspect în planificare. Eficiența resurselor, da. A menționat-o unul dintre vorbitori și s-a solicitat prin uh, acel plan legat de unele solicitări ale eurodeputaților, importanța monitorizării tranziției către economia circulară, dar rămâne de discutat dacă o țintă principală va fi aceasta. De a măsura eficiența resurselor e o mare provocare și încă nu cred că se bucură de foarte mult sprijin politic, dar vom examina și această posibilitate. Monitorizarea adecvată pentru a vedea care e progresul legat de economia circulară, da, ne dăm seama că e de importanță deosebită și cred că planul de acțiune anunță faptul că vom <clears throat> elabora un astfel de cadru în ce privește hmm, risipa de energie la care s-a referit Basta. Am menționat deja că vom lua fonduri de la incinerare, după cum am spus, cu excepția cazului în care într-adevăr se justifică. În ce privește celălalt subiect, am luat notă de poziția Parlamentului European. Chestiunea e încă în discuție la comisie, dar în orice caz va trebui să evităm ca reciclarea să perpetueze prezența de substanțe periculoase în produsele noastre și cred că e unul dintre principiile cheie pentru strategia economiei circulare. Iată de ce vrem să ne ocupăm de, și de dimensiunea de producție. Comisia a început deja discuțiile cu ECA pentru a vedea ce proceduri și instrumente la dispoziția comisiilor s-ar putea îmbunătăți în legătură cu autorizarea respectivă. În legătură alt subiect adus în discuție, țintele, cum să le cuantificăm? Cred că ținta cea mai pertinentă pe care am stabilit-o e cea de 10% pentru rampele ecologice putem privi lucrurile din cealaltă perspectivă, că dacă insistăm pe ținta de 10% pentru rampele de deșeuri, care pentru mine este ținta care <clears throat> va împinge cele mai multe deșeuri către reciclare, asta înseamnă că restul, 90%, vor trebui să-și găsească o cale în reutilizare, reciclare și doar dacă, într-adevăr, se dovește necesar deșeuri care să producă energie. Risipa de alimente, cred că deja m-am referit. S-a spus aici că Parlamentul European va continua să discute, să propună și, și eu pot să vă asigur că vom continua să ascultăm cu atenție aceste intervenții. Cred că Marc, unul dintre lucrurile utile pe care le-a adus în discuție, că va trebui să <clears throat> contracarăm sau combatem problema la sursă. Mm. Mm. Să nu cumva să nu vedem care este ținta de reciclare 30% sau 70% înainte de a ajunge la faza respectivă, este exact ce vom face. Încercăm să rezolvăm problema la sursă, adică să evităm uh, producerea de deșeuri. E de un milion de ori mai bine decât să încercăm să gestionăm deșeurile. Ce rost are să nu facem nimic în legătură cu producerea de deșeuri și apoi să fim ambițioși la modul de gestionare? Vrem să începem <clears throat> prin a evita generarea de deșeuri și sperăm că o să fie tot mai puține deșeuri de gestionat. În legătură cu legislația, ambițios, prea ambițios sau prea puțin ambițios, adesea intrăm în anumite blocaje când există un exces de legislare sau legiferare și prea puțină implementare sau prea puțină legiferare și prea puțină implementare. Cred că direcția noastră este să avem un echilibru. Vom încerca să implementăm și să avem rezultatul din cea mai bună legiferare pe care o avem. În ce privește derogările legate de statele membre, am explicat deja că ideea noastră nu este să sancționăm statele membre care nu ating țintele, pentru că n-au făcut-o, ci să vedem, să identificăm unde sunt problemele și cum putem să le ajutăm să atingă țintele respective. Da, înțeleg că sunt unele exemple foarte bune în Flandra și în alte părți. Nu sunt de acord că ne-am fi uh, tăiat craca de sub picioare atunci când am retras pachetul deșeurilor și am propus uh, pachetul economiei circulare. Cred că da și știam și am spus de la bun început că ne uităm la economia circulară nu doar din perspectiva mediului înconjurător, ci și din perspectiva economică. Am spus de la început că e exemplul corect. O soluție care să se adreseze și aspectelor economice și de mediu <clears throat> și dacă din punct de vedere economic dacă ne vom realiza obiectivele de a avea mai multe investiții, mai mare creștere economică și mai multe locuri de muncă, atunci cu siguranță și în mod clar trebuie să fim competitivi. Din păcate, nu putem avea o mai mare competitivitate prin reducerea salariilor și nu ne așteptăm să facem asta, dar da, putem uh, obține mai multă competitivitate prin această eficiență a resurselor. Să nu uităm că Europa are unul dintre cele mai mari deficite de resurse pe plan mondial. Da, stăm bine și suntem bogați în ce privește <clears throat> forța de muncă, dar stăm foarte prost în ce privește resursele. Iată de ce trebuie să avem acest aspect al eficienței resurselor în economia circulară tratat cu mare seriozitate. Să comparăm planul de acțiune și foaia de parcurs, da, avem foaia de parcurs care a rămas foaia de parcurs. Acum am transformat-o într-un plan de acțiune și cred că dacă vom conlucra cu toții, vom atinge rezultatele pe care ni le dorim. Cred că s-a menționat responsabilitatea producătorii de către domnul Sotma Piedicini, da? Și noi vrem să dăm stimulente pentru produse mai bune care să se poată recicla și sperăm că producătorii vor trebui să plătească mai puțin pentru aceste sisteme atunci când produsele lor sunt mai bune. Domnul Donan a vorbit și sunt de acord pentru că și eu am precizat aceeași cifră în discurs că 50% încă nu se reciclează. Din nou, există unele state membre care au spus că există standarde care dau un exemplu bun, dar că, din păcate sunt și altele care nu. În ce privește flexibilitatea, cred că trebuie să fim flexibili. Acestea sunt dintre principalele motive pentru care nu putem stabili o țintă sau un model unic, pentru că aici e vorba de mai multe produse cu diverse materiale și fiecare produs și fiecare material va avea ținte specifice. Cred că o să mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru sprijin, după cum am spus. Sperăm că vom discuta acest subiect și în mai multe amănunte și vom sprijini colegiuitorii ca să ne atingem obiectivele. Și dați-mi voie să profit de ocazie să vă urez tuturor un Crăciun cât mai fericit, un an nou fericit și cu excepția cazului în care... Nu, domnule comisar, spune domnul președinte, nu puteți pleca încă. Pentru că mai avem o listă de 12 vorbitori care doresc să intervin. Aveți 20 de minute și trebuie să Rog fiecare vorbitor să se încadreze în limita de un minut, pentru că domnul comisar trebuie să plece. Am un uh, avion pe care trebuie să-l prind, spune domnul comisar. Ivo Belet acum. Da, un minut, foarte pe scurt. Domnule comisar, <clears throat> vă mulțumesc că acceptați să rămâneți pentru a doua rundă. Desigur că suntem de acord cu acest pachet. În fine, că e prea târziu sau mai puțin ambițios. Eu cred că e ambițios. Cum a spus Florence, că se referă și la economie și la mediu în egală măsură și suntem cu toții de acord că deșeurile nu trebuie să ajungă în rampe, nici să nu fie incinerate, trebuie să facem tot ce ne stă la dispoziție pentru a evita aceste situații. Ce a spus despre masele plastice e extrem de important, pentru că cifrele respective, mai puțin de 25% din masele plastice colectate sunt reciclate, sunt cifre cu adevărat alarmante și ați anunțat în strategie când uh, veți propune această strategie pentru că va crea oportunități pentru industrie. Nu o să menționez acum toate trimiterile la modelul belgian. Uh, Marcus, numai aici, ba da, este, le-a prezentat uh, foarte bine. Am o ultimă întrebare legată în regulamentul privind transporturile de deșeuri. Faptul că, într-adevăr, trebuie să facem tot ce ne stă la disponibilitatea ca materii prime să iasă din economia europeană și cum să garantăm că putem implementa mai bine regulamentul respectiv, ca să vedem că, într-adevăr, putem să creăm o piață internă de materii prime secundare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Matias Grote. Vă mulțumesc și pentru rapiditatea dumneavoastră. În ceea ce privește materie, materiile prime și aruncarea lor la uh, gropile de gunoi, trebuie să ne asigurăm că aceste materii prime uh, sunt recuperate, există proceduri uh, foarte complicate care trebuie să fie respectate în ceea ce privește uh, planificarea expirării unui uh, produs încă din faza de, de proiectare a acestui uh, sistem și aș, v-aș cere, domnule comisar, să veniți cu anumite, cu anumite propuneri concrete. Discutăm, de exemplu, în, în, despre emisiile autoturismelor despre un catalizator despre care se spune că va funcționa doar pe o perioadă de, două într-o distanță de 200.000 de kilometri și trebuie să ne asigurăm că cel puțin uh, distanța respectivă este respectată și apoi masa plastică în oceane. Eu mi-aș dori ca uh, programele deja promovate de comisie uh, și anume în uh, Marea Nordului pescari care pescuiesc uh, fragmentele de plastic din uh, mare ar trebui să avem o sprijinire a acestor uh, proiecte cât mai, cât mai mare, pentru că dacă nu, la un moment dat vom ajunge să consumăm noi acest plastic. Mulțumesc, doamna Berder. Fine for me. Thank you very much, uh, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi vorbi în limba flamandă pentru că am o intervenție tehnică. Întreprinderile deja fac parte din economia circulară pentru că aceasta este deosebit de interesantă pentru ei din, din perspectiva resurselor și agricultura are de asemenea un rol deosebit de important. Creșterea a vitelor, creșterea porcilor, um, au un rol important și de, de ce pentru Comisia Europeană agricultura nu are un, uh, are un rol mai important, pentru că aici există un potențial mai mare. Mie nu mi se pare că avem nevoie de mai multă propunere legislativă, ci de propuneri legislative mai bune care să permită, uh, să permită folosirea la maxim a potențialului. Apoi, în ceea ce privește regulamentul referitor la, la îngrășăminte, acesta va fi modificat pentru a ține seama de, de inovările care au apărut în ultima perioadă, care permit uh, transformarea uh, rezidurilor uh, agricole în îngrășăminte uh, foarte eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan. Domnule Flanagan, îmi cer scuze, nu vă auzisem. Se pare că atunci când vine vorba de Uniunea Europeană, economia circulară e ca un câine care se își uh, vânează propria coadă. Deci, din acest punct de vedere, este un proces uh, circular chiar dacă nu ajunge la rezultate mai mari decât câinele care își uh, vânează propria coadă. Și ascultând anumite intervenții, cum este cea a domnului Gelbranti, mi se pare că într-adevăr ne învârtim, într ne învârtim în cerc. Experiența mea ca europarlamentar mi-arată că nu putem uneori nici să organizăm o reuniune. Deci mă întreb cum vom ajunge să avem la o economie circulară. Eu îmi doresc ca afirmațiile de astăzi să fie adevărate, pentru că această inițiativă este deosebit de importantă, pentru că nu, vom sfârși să trăim în propriul uh, gunoi, dacă nu va face nimic. Însă nimeni nu discută despre această temă, este o temă care interesează pe puțină lume, este dificil să interesăm oamenii de această temă și trebuie să facem ceva și trebuie să începem prin propria noastră, prin propria noastră uh, viață. Să dăm un, un pahar de sticlă oamenilor în, loc, în locul acestor sticle de plastic, de, de apă. Deci activități uh, simple. Trebuie să începem să ne schimbăm viața aici, în, par, în uh, Parlamentul European. Dacă nu reușim să reciclăm deșeurile aici în Parlamentul European, primul lucru pe care îl vor observa cetățenii când vin aici în Parlamentul European este că vorbim și că nu facem nimic. Și uh, nu, îmi, par, îmi pare foarte rău, dar nu reușim nici măcar să organizăm ca lumea o reuniune. Uh, trebuie să mă duc acum să <laughs> fiu alături de fica mea la un concert de colinzi pentru că deja s-a depășit timpul. Această reuniune ar fi trebuit să se termine mai de mult. Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc. Că această nouă propunere este ambițioasă, ca să putem crede acest lucru, ar trebui să ne gândim și la analizele, rapoartele și anchetele care ne arată În ce măsură un nivel mai ridicat de ambiție poate să genereze și mai multe locuri de muncă, garantându-se în felul acesta o mai mare reducere a costurilor și a șomajului. Mi se pare întrucâtva că e o contradicție în termeni faptul că propunerea prezentată este mai puțin ambițioasă. Încă un lucru pe care voiam să-l spun, apropo de ce spuneau și colegii mai devreme, este că dacă vrem să avem o propunere cu adevărat ambițioasă, atunci ar trebui să ne gândim și la reducerea utilizării materi materialelor utilizate în același scop, ținând seama de impactul lor asupra mediului, deci să alegem în mod inteligent materialele utilizate la realizarea unui produs. De exemplu, apropo de masele plastice. Un alt exemplu, în ce privește verificarea atingerii obiectivelor în materie de Uh, eliminarea deșeurilor, ar trebui să ne gândim și la substitutul uh, uh, materiilor, materiilor plastice prin materiale ecologice. Alvinter vorbim de cuvinte goale. Și apoi, ce privește crearea unei piețe a materialelor secundare. Dacă nu vom realiza, dacă nu vom stimula realizarea unei discriminări pozitive între materiale reciclabile, respectiv nereciclabile, și din acest punct de vedere vom rata ocazia de a crea o reală piață pe care să se poată pune materialele reciclabile cu adevărat. Mulțumesc, domnul Özling. Ne-am fi dorit un plan mai de acțiune mai ambițios și mie îmi lipsește un element. Poate reușiți dumneavoastră să mă lămuriți care este diferența între noua propunere și cea din 2011. La foarte multe puncte există portiță de scăpare uh, periculoasă. Dacă vă doriți separarea deșeurilor organic până în 2025, dar apoi spuneți că aceasta trebuie să aibă loc într-un mod economic și știm ce înseamnă acest lucru. Uh, Mulți vor spune, nu, este, nu are nicio rațiune economică, deci nu vom recurge la separarea deșeurilor organice. Însă ar trebui să facem acest lucru pentru a reduce emisiile de metan, printre altele. Și apoi, când vine vorba de risipa de uh, alimente, dacă cerem statelor membre să ne prezinte un plan de acțiune, nu vom ajunge nicăieri. Parlamentul European a făcut propuneri uh, concrete în acest sens și, până la urmă, dacă rezultatul final este prezentarea unor uh, planuri de către statele membre, este un eufemism să spunem că este vorba de o propunere uh, ambițioasă. Mulțumesc, doamna Gardini. Grazie. No, da, molto veloce. Mulțumesc, foarte pe scurt, fiindcă din păcate și eu am ajuns mai târziu pentru că a întârziat zborul meu și n-am reușit să particip la ședința de la început. Vreau să înțeleg cum puteți considera dumneavoastră că abordarea pe care o propuneți este una holistică. Eu sunt o mare susținătoare a economiei circulare, dar în Europa e clar că avem mai degrabă o abordare sectorială și cred că ar trebui să ținem seama mai degrabă de o abordare holistică aici. Când vorbim, să zicem, de oțel, o materie primă a economiei circulare prin excelență, pentru că oțelul poate fi reciclat la infinit. Când, pe de altă parte, vorbim de politici care riscă, mă gândesc la riscurile și la costurile politicilor de mediu, deci care riscă să ducă la, re, la delocalizări și la pierderea unui sector industrial atât de puternic, n-am putea găsi niște cifre, niște coeficienți într-o formă sau alta, așa încât să se poată realiza o evaluare cuprinzătoare cu plusurile și minusurile fiecărui sector în funcție de materiile prime utilizate. Uh, Miss Melior. Mulțumesc, doamna Melior, sau nu? Vă mulțumesc, mi s-a răspuns deja întrebării mele. Doamna Piric. Schreier Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Economia circulară îmi place foarte mult și ordinea de zi de astăzi de asemenea. Domnule uh, comisar, aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la îngrășăminte și la recunoașterea îngrășămintelor uh, naturale obținute din din rezidurile agricole. Este o, o metodă foarte importantă în, în uh, țările de jos. Și aș dori să vă întreb dacă puteți să faceți o propunere concretă în, ultim, perioada următoare pentru a ști în ce direcție trebuie să ne îndreptăm în țările de jos. Apoi, 10% în continuare din uh, deșeuri uh, trebuie să fie incinerate nu putem refolosi cenușa respectivă, de exemplu, pentru a construi străzi cu ea. Și apoi, masele plastice din, uh, din ocean. Există foarte multe întreprinderi care recuperează plasticul respectiv și îl folosește după aceea pentru a fi uh, inclus în mixuri, substanțe, uh, mixuri de substanțe din care se construiesc din nou străzi. Deci, trecând la altă temă, trebuie să schimbăm și atitudinea consumatorilor care trebuie să aibă o, uh, o abordare mai responsabilă. Vă mulțumesc, domnul Selimovic. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați explicat această propunere. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de acest uh, pachet. Unii dintre noi, cum sunt eu, considerăm că această propunere vine prea târziu și este lipsită de ambiția. De, defectul principal al acestei propuneri este că îi lipsește o perspectivă europeană. Ne, trebuie să, pentru ca această propunere să, fun- să funcționeze, trebuie să avem o privire cât mai de ansamblu ca brezidurile dintr-un stat să poată fi folosite într-un alt stat. Dacă nu profităm de dimensiunea geografică a Europei, vom pierde avantajul acestui pachet. Să vă dau un exemplu concret. Nu are, nici, nu are niciun rost să transformăm deșeul energia energie dacă energia nu poate fi transportată. Nu are rost să, să construim autoturisme electrice în Belgia dacă acestea pot fi reîncărcate doar în uh, Uh, Belgia. Nu are rost să producem energie regenerabilă în Spania dacă aceasta nu poate fi transportată și în alte state europene prin Franța, pentru că acest transport este blocat de Franța. Deci aș dori să vă întreb cum veți profita de dimensiunea teritorială geografică a Europei uh, pentru a potența la maxim această propunere care oricum este puțin diluată. Vă mulțumesc. Domnul Peterle. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea și răspunsurile dumneavoastră prin care ați, uh, m-ați ajutat să renunț la câteva întrebări. Cu toate acestea, acestea aș dori să spun că regret faptul că s-a renunțat la multe din obiectivele anterioare, la reducerea ne s-a redus obiectivul de reciclare a deșeului urban de la 70% la 65%. Risipa alimentară, din punctul de vedere a risipei alimentare, s-a renunțat la obiective concrete, la obiectivul de a ajunge cu, la o reducere de 30% până în 2025 uh, Sarcina noastră comună este de a oferi atractivitate ambiției și cred că putem să facem acest lucru. Este un lucru valabil și pentru politicile de combatere a schimbărilor climatice. Nu aș dori să fiu prea pedant, dar aș dori să vă aduc aminte că în urmă cu o anumită perioadă s-a purtat aceeași dezbatere și în Japonia și în Japonia s-au introdus obiective mai ambițioase de mediu care au transformat economia Japoniei într-una mai competitivă și aș, mi-aș dori să facem același lucru și în Europa. Vă mulțumesc, domnule comisar, și aș dori să vă urez și eu un Crăciun fericit și un anul fericit. Mulțumesc. Am încheiat runda de întrebări și vă dau din nou cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc. În ceea ce privește uh, deșeurile de plastic din, din uh, ocean, aici există legături cu multe alte uh, sectoare, deci când vine vorba de reducerea plasticurilor care ajung în, în oceană, reducerea deșeurilor alimentare, aici există o legătură cu sectorul energetic. Prima întrebare s-a referit la regulamentul privind transportul de deșeuri, da, sunt cu totul de acord că astăzi deșeul a devenit un uh, activ. Exista o perioadă în care spuneam că, un, că deșeurile, mai multe deșeuri reprezintă costuri mai mari. Astăzi ar trebui să ne schimbăm uh, abordarea pentru că uh, deșeurile reprezintă resurse pe care putem să le refolosim în economia noastră, ceea ce ne poate consolida competitivitatea. Matias s-a referit la expirarea planificată, sunt cu totul de acord, vom veni cu o propunere specifică în legătură cu acest concept. Sunt implicate mai multe, mai multe uh, sectoare, este vorba de calculatoare, de exemplu, telefoane și un număr mult mai mare de aparate. Matia s-a referit la necesitatea de a acorda, de a lua în serios această temă și facem acest lucru la, la Direcția Generală Mare, prin uh, propunerea făcută referitoare la guvernanța uh, oceanelor și uh, mărilor, care depășesc uh, zonele de jurisdicția națională unde se regăsesc majoritatea acestor insule, continente adevărate de uh, plastic pentru care nimeni nu-și asumă uh, răspunderea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem când vine vorba de deșeurile maritime care ajung în ocean este să evităm acumularea acestor, acestor deșeuri în oceane. Și într-adevăr vom apoi vom revizui uh, directiva privind îngrășămintele și în acest context există o legătură foarte puternică între agricultură și economia circulară. Mă gândesc și la necesitatea de a reutiliza cât mai mult a resurselor de apă, pentru că știm că apa este deosebit de importantă pentru agricultura și vom analiza toate aceste elemente. Grupul de lucru care se ocupă cu apa se ocupă foarte mult de cercetare pentru a vedea care sunt cele mai bune metode de inovare, de reciclare și așa mai departe. Pe domnul Flanagan uh, nu prea l-am înțeles cu incapacitatea noastră de a organiza o reuniune, uh, dar uh, afirmația dumnealui că această temă nu, este, nu interesează pe toată lumea Păi bine, există foarte mulți investitori foarte, pentru care această temă este deosebit de, de importantă. Sectorul privat este cu mult înaintea uh, legilor existente și cel puțin aceasta a fost ideea noastră de a oferi un sprijin sectorului privat, pentru că până la urmă sectorul privat este cel care va, se va bucura de toate avantajele aduse de o economie circulară. Cred că menționasem deja sumele de miliarde finanțate de, de către Banca Europeană de Investiții în ultimii 10 ani pe proiecte legate de economia circulară. Deci, nu doar discutăm despre economia circulară, ci există oameni care o pun în aplicare, oameni pe care trebuie să-i sprijinim. De asemenea, când vine vorba de locuri de muncă, competitivitate, nivelul de ambiție. Din punctul de vedere al, din punctul de vedere al nivelului de ambiție, ascultăm poziția Parlamentului, cea a Consiliului, dar și cea a altor actori implicați uh, importanți, pentru că și din punctul de vedere al uh, dimensiunii economice trebuie să ascultăm și părerea sectorului privat și trebuie să țin cont de asemenea și de ce ne spun uh, statele membre. Domnul Hoisling, există beneficii pentru economie și nu aș dori să repet uh, importanța sectorului privat. Doamna Gardini s-a referit la, la abordarea holistică. Eu consider că am avut, avem o abordare holistică, tocmai de, de aceea lărgim domeniul de aplicare Economia circulară a început cu hârtie, uh, sticlă și câteva alte materiale și acum includem și domeniul resurselor acvatice, cel al uh, construcțiilor, textile și așa mai departe. Când m-am referit la diferitele legături, unul din cele mai mari avantaje aduse de această economie circulară pe care nu l-am menționat este reducerea costurilor um, energetice pentru procesarea materialelor. Să vă dau un exemplu. Industria aluminiului e nevoie de 10, de 10 ori mai mult timp pentru a procesa aluminiul virgin decât aluminiul reciclat. Deci, companie, um, economia poate avea doar de câștigat din punctul de vedere al competitivității. Doamna Pieric s-a referit de asemenea la directiva privind uh, îngrășămintele și am spus că vom uh, revizui această directivă. Uh, Masa plastică în rândul deșeurilor care se află în uh, oceane. De fapt, aceste deșeuri sunt deșeuri care ajung în, o, în, o, în oceane de pe uscat. Deci trebuie să facem mai mult pentru a combate deșeurile care există pe uscat. Și aș dori să vă atrag atenția că aceste provocări de mediu sunt importante nu doar din, din perspectiva mediului, dar sunt provocări care ne oferă oportunități economice. Și sunt de asemenea de acord că trebuie să dialogăm mult mai bine cu consumatorii. Etichetarea directiva privind uh, etichetarea ecologică sunt tocmai oportunități de a dialoga mai bine, de a informa mai bine consumatorii. În ceea ce privește provocările legate de interconectarea rețelelor uh, uh, energetice, este adevărat, avem nevoie de infra- infrastructura potrivită pentru a transporta, de exemplu, energia electrică obținută în largul mării în acest moment. Unele state membre nu își doresc ca produsele energetice să, să regăsească pe această listă a produselor mai ușor distribuite. Domnule Peterle, nu cred că am uh, redus obiectivele privind uh, reciclarea materialelor. Ce am făcut, un lucru important pentru mine a fost să reducem obiectivele privind producerea deșeurilor, în primul rând. Într-adevăr, facem o comparație între, uh, între obiectivele referitoare la cantitățile reciclate, însă tindem să uităm că pachetul privind economia circulară se concentrează mult mai mult pe reducerea obiectivelor privind producerea de deșeu în, în, în mod primordial. Și nu este vorba de obiective pe hârtie, acestea sunt sprijinite prin planuri de acțiune și printr-un sprijin uh, financiar uh, în același timp. Vă mulțumesc și îmi cer scuze, dar trebuie să fiu la 17.30 la aeroport. And, uh, we... Mulțumesc foarte mult. Vom, uh, vă urăm drum bun și continuăm lucrările. Nu mai avem alte solicitări de cuvânt, așadar îi mulțumim domnului comisar pentru prezență și pentru răspunsurile oferite pe larg la toate întrebările noastre. Mulțumesc încă o dată foarte mult! Dear colleagues, we can uh, continue our meeting. I have Stimați colegi, continuăm lucrările și revenim la punctul 3 de pe ordinea de zi, raportul cu privire la negocierile interinstituționale privind controlul și activitățile desfășurate pentru a garanta aplicarea legislației privind alimentele pentru oameni și animale. Primul dialog a avut loc în 9 noiembrie, oferind colegiuitorilor posibilitatea de a discuta asupra unor elemente unde pozițiile lor s-au apropiat, de exemplu, materialele reproducătoare. Am decis asupra calendarului și metodei de lucru și am parcurs primul bloc de articole. Primul trialog a avut loc în 16 decembrie, permițând colegiuitorilor să discutăm despre dispozițiile referitoare la anumite sectoare, la controle, și la includerea sectoarelor respective în legislația secundară de bază. Următorul uh, trilog va avea loc în 27 ianuarie. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5. Punctele 5 și 6, de fapt, pe care le putem aborda la oaltă, respectiv acceptarea protocolului din 1998 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu poluanți organici persistenți, respectiv metale grele. Și am să vorbesc de, imediat în limba italiană pentru că îmi va fi prea dificil să vorbesc uh, și să explic cum stau lucrurile în engleză. Uh, Convenția privitoare la poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi este menită să protejeze mediul, um, sănătatea umană de poluare. Este vorba de un drum lung, început odată cu studiile realizate între 1972 și 1977, ceea ce a condus la Convenția din 1979, și care a intrat în vigoare în 1983. Acesta a fost primul instrument internațional cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în acest sector. Convenția stabilește un cadru de control și de reducere a pagubelor cauzate de poluarea atmosferică transfrontalieră și a fost uh, urmată de adoptarea a opt protocoale privitoare la emisiile de azot, la compușii um, organici volatili, la metalele grele și combaterea acidifierii și uh, eutrofierii uh, atmosferei. Apoi vorbim despre un protocol privitor la poluanții organici persistenți în baza unei propuneri a Comisiei. Părțile au analizat uh, protocolul din punctul de vedere al caracterului adecvat și de, din punctul de vedere al eficienței, eficienței uh, obiectivelor urmărite și în 2007 uh, s-a convenit să se adopte acest protocol. Lucrul acesta a avut loc în 2009 și părțile trebuie acum să-l ratifice. S-au adus amendamente prin deciziile Consiliului care vor reprezenta un pas important înainte în direcția unei protejări sporite a sănătății umane în fața poluanților organici persistenți și a poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi. Atât în ce privește poluanții organici persistenți, cât și în ce privește metalele grele, propunerea raportorului este de a se adopta modificările aduse prin decizia Consiliului Așadar să ne dăm consimțământul atât pe marginea punctului 5, cât și pe marginea punctului 6 de pe ordinea de zi, dacă aveți solicitări de intervenție. Nu dorește nimeni să intervină? Allora diamo la parola alla Commissione. Dacă nu, atunci vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă dorește să intervină. Sau suntem cu toții într-un gând? Dacă da, atunci trecem mai departe ca să recuperăm uh, timpul pierdut la, timpul ante- la punctul anterior. Adesso eh, dovremmo fare la discussione congiunta. Acum uh, vom dezbate împreună punctele 7, 8 și 9. Este vorba de obiecțiile în baza regulii 105 privitoare la alimentele și formulele alimentare pentru sugari. Însă, întrucât uh, colegul care a formulat obiecția nu este prezent în sală, dar e pe drum, vă propun să abordăm mai întâi punctele de la 10 la 15, ca să putem uh, să nu pierdem timpul. Allora, in attesa che arrivi il collega Taylor. Așadar, până când vine domnul Taylor, discutăm despre descărcarea pentru 2014 privitoare la EFSA, ECA, EA, ECDC și Comisia Europeană, respectiv Agenția Europeană pentru Medicamente. Eh, începem cu anumite aspecte de natură generală, pentru că eu sunt raportor pentru aviz, așa încât am să vorbesc câteva momente. În general, pornesc de la premisa că analiza aceasta privitoare la implementarea și executarea bugetului ține seama de raportul anual al Curții de Conturi și de eh, discuțiile purtate cu Comisia Europeană și cu celelalte instituții care au conlucrat cu Parlamentul European și au răspuns în mod satisfăcător solicitărilor noastre de informare și clarificare. Mă văd nevoit să reamintesc că anul 2014, pentru care analizăm această descărcare, este primul an în care s-a pus în aplicare noul cadru financiar multianual, al cărui obiectiv era de a se repartiza resursele Uniunii Europene pe perioada 2014-2020. Gradul de punere în aplicare în acest prim an al CFM a fost inferior față de anii anteriori, deși a fost foarte ridicat, eh, ținând seama de competențele noastre. Practic, DG Mediu, din 352 de milioane de euro angajamente, a avut 97,5% punere în aplicare, iar cât privește nivelul de utilizare a resurselor, alocările respective au ajuns la 95,03%. Gradul de punere în aplicare, gradul de execuție bugetară a crescut foarte mult și pentru DG Climă. 99,7% din punct de vedere al angajamentelor și 91,1% 91 uh, din punct de vedere al plăților. Referitor la DG Sante, în 2014, 220, 244 milioane de euro din bugetul pentru sănătate publică și 97,5% au fost executate, au fost angajați în mod eficient. 77,5% din buget a fost transferat către trei agenții, agenții descentralizate, EMA, ESDC și EA, Eh, unde de asemenea gradul de executare a fost foarte ridicat. Așadar, raportorul este foarte mulțumit de nivelul angajamentelor și plăților, ținând seama de măsurile și de competențele de Mediu, Climă și Sănătate. Referitor la siguranța alimentelor și mai ales în ce privește agențiile respective, și am să mă opresc câteva momente asupra lor, Trebuie să reamintim faptul că acestora le revine un rol deosebit de important și ele desfășoară activități de natură tehnică, managerială, uh, pentru a ajuta Comisia să elaboreze și să pună în aplicare politicile adecvate. Pentru acest lucru e nevoie de resurse financiare și umane adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. E necesară o îmbunătățire a bugetului anual. S-au introdus așadar măsuri de corecție în urma observațiilor formulate de Parlamentul European și Curtea de Conturi în anii anteriori, în special în ce privește autoevaluarea globală și îmbunătățirea sistemelor de controle interne și al programelor de lucru anuale, pentru a se include uh, detalii mai multe în ce privește uh, obiectivele urmărite și respectiv uh, cererile de apel, apelurile la um, implicări. În ce privește EFSA, mm, sistemul de gestionare a uh, datelor științifice de către autoritate și în baza elementelor furnizate de Curtea de Conturi, consider că se poate acorda descărcarea Comisiei privitoare la cheltuielile în materie de politică climatică, de mediu, de sănătate publică, și de siguranță alimentară pentru exercițiul 2014 și celor cinci agenții care intră în uh, competența comisiei noastre. Așadar, avizele redactate exprimă punctul de vedere pozitiv cu privire la mm, acordarea descărcării de gestiune. Și acum îi voi da cuvântul domnului Selimovici pentru a începe dezbaterea. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu tot ce se spune în aceste avize pe care le-am citit cu multă atenție. Atunci când am încercat uh, să facem ultimul uh, amendament, uh, el s-a regăsit deja în text, așa încât am să mai semnalez numai câteva lucruri care cred că merită spuse. Putem să modificăm textul acum sau la anul. Două din aceste cinci agenții au politici antifraudă, celelalte nu. Și, întrucât Curtea de Conturi semnalează concret utilizări incorrecte ale unor fonduri, recomandarea mea ar fi ca Parlamentul sau Comisia să le recomande și celorlalte să aibă politici antifraudă. E de interes economic foarte mare acest lucru. Este evident că și celelalte agenții ar trebui să dispună de astfel de politici. Nu știu dacă putem să facem acest lucru acum. Dacă nu se poate, atunci o vom face la anul, pentru că eu consider că este o mențiune importantă pentru comisia noastră. Trebuie să subliniez că până mâine la ora 12 se mai pot depune amendamente, potrivit procedurii obișnuite. Deci puteți înainta un amendament în acest sens și le vom, îl vom vota ulterior în cadrul comisiei. Dacă mai dorește cineva să intervină la subiectul acesta, dacă dorește comisia, este, dacă e prezent în sală, dacă dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem mulțumiți de execuția pentru 2014 în ce privește mediul și clima. Așa cum spuneați, n-a fost un an ușor. A fost primul an de punere în aplicare a cadrului financiar multianual și a fost un an uh, cu anumite noutăți, în special instrumentele financiare, un element nou. Două instrumente financiare privitor la mediu și climă, Investițiile au putut demara și fondurile au fost utilizate așa cum se prevăzuse. Al doilea lucru pentru care suntem mulțumiți reprezintă execuția bugetară a DG Clima, creată în 2010 și care a ajuns la viteza de croazieră în 2014 cu un nivel de execuție cât se poate de firesc. Asta după un început ceva mai greu din punctul de vedere al execuției. După cum știți, 2014 a fost uh, marcat și de unele probleme în materie de credite de plăți, care ne-au determinat să reportăm pentru ianuarie 2015 unele plăți care trebuie să efectuate în 2014. Vreau să precizez că plățile respective au fost efectuate în 2015 și acum situația s-a reglat. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește să intervină cineva pe marginea celor spuse de comisie. Dacă nu, foarte bine. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine la ora prânzului. Le vom vota în 25 ianuarie în comisie și în comisia cont votul va avea loc pe 23 martie. Și acum ne întoarcem la punctele anterioare de pe ordinea de zi, pentru că văd că domnul Taylor a ajuns în sală. Revenim așadar la punctele privitoare la obiecțiunile în baza regulii 105 cu privire la alimentele pentru bebeluși și respectiv alimentele pentru anumite scopuri medicale. Cea de-a treia obiecțiune se referea la alimentele pentru bebeluși și la cereale. Vă rog, domnule Taylor, dacă doriți să explicați obiecțiunile dumneavoastră și apoi deschidem dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la toate cele trei uh, moțiuni uh, împreună, în ordinea în care se află ele pe ordinea de zi trecute. Eu vreau să arăt limpede că deși din un număr mare de motive pe care le-am menționat în documentele mele, cel mai, uh, cel mai bun uh, mod de hrănire a bebelușului este laptele matern. Și insist asupra faptului că, deși acest lucru e adevărat, nu mă opun alimentării cu uh, înlocuitor de lapte matern. Pur și simplu vreau să se, să-i protejăm pe bebelușii hrăniți atât cu lapte matern cât și cu înlocuitor și cred că legislația nu merge până acolo unde ar trebui să-i protejeze în acest sens, nici pe ei, nici pe părinți și pe tutori, împotriva unor practici comerciale inechitabile și a unor informații incorrecte. Se recomandă ca copiii să fie uh, alimentați la sân numai în primele șase luni de viață și laptele matern trebuie completat cu um, alimente cu uh, un grad suficient de conținut nutritiv. Este îngrijorător că în 21 de state membre numai 13% din copii au fost crescuți, au fost hrăniți în mod exclusiv în primele șase luni de viață doar cu lapte matern. Alimentația la sân oferă atât pruncului cât și mamei beneficii deosebite și ar trebui să facem mai mult pentru a încuraja această practică și pentru a o garanta în continuare. Din păcate, legislația noastră nu face lucrul acesta, ne conținând dispozițiile adecvate pentru a se preveni concurența incorrectă cu laptele matern, subminând în felul acesta recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și, a, și codului de marketing al înlocuitorilor de lapte matern. Aceste reglementări în loc să pună în aplicare dispozițiile OMS, uh, OMS o slă, le slăbesc, neîncurajând statele membre să, o pună în, să le pună în aplicare în mod corespunzător și să facă tot ce se poate pentru a proteja atât pe prunci cât și pe mamele lor. În codul internațional se stipulează că nu trebuie să se facă reclamă sau să se promoveze în niciun fel către publicul larg formulele pentru bebeluși de niciunul dintre cele două feluri și cu toate acestea, proiectul de regulament european permite uh, marketingul și, uh, și uh, publicitatea pentru substitutele de laptele matern, permițând statele membre, statelor membre doar să limiteze sau să interzică această publicitate, însă nu există niciun fel de restricție și niciun fel de certitudine juridică pentru statele membre care ar dori să facă acest lucru pentru um, substitutul de lapte matern de la șase luni încolo. Orice formă de uh, publicitate pentru laptele matern ar trebui să fie interzisă sau limitată la publicații care se specializează în uh, uh, sănătatea copiilor. Statele membre trebuie să limiteze sau să interzică această publicitate integral, dacă doresc acest lucru. Cât privește conținutul nutritiv al acestor alimente, acesta este un alt uh, motiv pentru care noi am uh, făcut propunerea aceasta. ceea ce spune legislația este că dacă Comisia oferă autorizația în baza unei, unui regulament din 2006, atunci ele pot fi comercializate. Comisia în prezent analizează autorizarea următoarelor idei. De exemplu, fierul este util, util pentru formarea sângelui sau vitamina C încurajează absorpția fierului. Acesta este inacceptabil pentru că se permite în felul acesta publicitate incorrectă pentru formulele pentru prunci și uh, de ce spun că este incorrectă? Pentru că laptele matern nu beneficiază de niciun fel de publicitate. Sub, se subinează în felul acesta uh, utilizarea alimentelor simple și neprelucrate. Ar trebui să se interzică în mod explicit uh, ceea ce spun, spune publicitatea cu privire la posibilele beneficii pentru sănătate în ce privește formulele pentru bebeluși. Se vorbește de asemenea despre DHA, un uh, acid gras omega-3 care e obligatoriu a se include în uh, substitutele de lapte matern în ciuda faptului că beneficiile sunt pur și simplu nedovedite științific. Și atât, atâta probe științifice cât sunt, nu sunt uh, lămuritoare, nefiind recunoscute de Agenția Europeană de Resort. De asemenea, zero, zero toleranță uh, este ceea ce pledez eu pentru pesticide și alte substanțe chimice în uh, alimentele pentru copii. Comisia a fost supusă și unei hotărâri a Curții Europene de Justiție pentru că nu a luat măsuri în acest sens. Cred că este extrem de important să garantăm siguranța alimentelor pentru sugari. Mă refer acum, am să mă refer acum la acele alimente cu destinații medicale specifice, al doilea punct la care mă refer în intervenția mea de astăzi. Motivele pentru care obiectez la acest proiect se leagă în special de dispozițiile cu privire alimente pentru anumite scopuri speciale medicale dezvoltate pentru a <clears throat> deplini cerințele nutritive pentru copiii de vârstă fragedă, pentru sugari și copii de vârstă mică, un grup extrem de vulnerabil. Reclama, publicitatea de <clears throat> alimente medicale speciale n-ar trebui să fie permise și informația pentru profesioniștii din sănătate ar trebui să se limiteze la elemente faptice, științifice. În prezent, proiectul de regulament permite publicitatea pentru formule pentru <clears throat> sugari și alte formule speciale pentru îngrijirea copiilor și în publicații științifice publicații pentru îngrijirea bebelușilor sunt citite în special de femei însărcinate, mame și tați de bebeluși. Aceste reclame um, sunt periculoase pentru o utilizare necorespunzătoare pentru probleme de automedicație, pentru probleme care nu există. În plus, așa numitele restricții legate de publicitate, practici de promovare, publicitate sunt menționate la articolul 10 din proiectul de regulament delegat cu privire la formulele destinate acestor copii, dar în formularea actuală acest proiect de regulament face o distinție care nu se reflectă și la conținutul 18 din proiectul de regulament delegat cu privire la aceste produse, între formulele pentru bebeluși și formulele ulterioare care permit statelor membre să restricționeze sau să interzică astfel de reclamă și publicitate cu privire la formulele pentru bebeluși, dar nu și pentru formulele pentru vârstele mai mari. E o lipsă de coerență așadar între cele două proiecte de regulamente delegate care ar putea să ducă la incertitudine juridică în statele membre. Un alt motiv pentru care obiectez este acela că, deși proiectul de regulament delegat nu permite uh, afirmații nutritive și de sănătate pe aceste alimente, multe denumiri comerciale utilizează acum care de facto reprezintă afirmații de sănătate care duc la o medicalizare de anumite elemente de hrană comună. Acest regulament a trebuit să <clears throat> precizeze că denumirile comerciale sunt de fapt afirmații de sănătate care nu ar trebui să fie permise. În fine, fac un apel pentru toleranță zero ca abordare la reziduri de pesticide în formulele pentru bebeluși și pentru ceilalți copii de vârstă mică, pentru că E o vulnerabilitate deosebită a copiilor de vârstă mică și sugarilor. Sper că membrii să sprijine acest lucru și în luna ianuarie, nu mâine, după cum uh, spune agenda. Și în fine o să trec uh, la cerele și alimentele pentru copii destinate sugarilor alimente preparate pe bază de cereale, a trei obiecte de pe listă. <clears throat> Motivul principal pentru care obiectez la acest regulament delegat este că permite alimentelor pentru sugar să dea 30% de energie din zahăr și 7,5 grame de zahăr la 100 de kilocalorii, echivalent cu 30 de kilocalorii din zahăr la 100 de kilocalorii de energie. Deci, dacă mergem pe aceste linie, o să vă dați seama că e ceva care e în contradicție cu toate avizele științifice de sănătate de la OMS, care abia în septembrie anul acesta recomanda să se limiteze aportul uh, de zahăr la mai puțin de 10% din totalul aportului de energie. Comparați asta cu proiectul de regulament unde e 30%, deci de trei ori e mai mare decât ce ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății. OMS recomandă de asemenea <clears throat> ca de la șase luni de vârsta bebelușului laptele matern să fie completat cu <clears throat> alimente uh, suplimentare, dar uh, sarea și zahărul să nu se adauge la aceste alimente suplimentare. <clears throat> Comitetele științifice din statele membre au recomandat de asemenea reduceri semnificative la aportul total de zahăr. Introducerea de astfel de limite mai ales la o vârstă atât de timpurie, poate să contribuie la nivelul crescând de în copilărie de obezitate și poate să afecteze preferințele gustative ale copiilor. La copii mici, nivelurile de zahăr adăugate ar trebui să fie menținute la un nivel minim. <clears throat> O alimentație proastă, o dietă proastă e de departe cea mai mare cauză de boli și decese, mai mare decât tutunul pe plan global decât alcoolul și inactivitatea fizică. Și toate acestea la un loc nu egalează efectul total al regimului alimentar necorespunzător. Vedeți așadar cât de important și în lumina tuturor acestora proiectul de regulament delegat nu conține măsuri suficiente care să protejeze bebelușii și copiii de vârstă mică împotriva obezității. Nivelul maxim permis de zahăr ar trebui să fie substanțial mai mic <clears throat> ca să corespundă recomandării de la Organizația Mondială a Sănătății. Proiectul meu de moțiune cere comisii să amâne introducerea acestui act delegat până când propriul raport cu privire la formulele pentru copii de vârstă mică se va publica și până când EFSA își publică <clears throat> analiza legată de zahăr și introducerea alimentelor prelucrate în ce privește alimentația optimă pentru sugari și copii de vârstă mică. solicită suplimentarea de modificări Ambițiile mele față de proiectul de act delegat includ adoptarea unei abordări de toleranță zero pentru rezidurile pesticide ca principiu general. Am în vedere că sugarii și copii de vârstă mică sunt deosebit de vulnerabili. <clears throat> pentru a corespunde recomandărilor OMS, etichetarea și comercializarea de alimente prelucrate trebuie să arate clar că aceste produse nu sunt adecvate pentru sugar de mai puțin de șase luni. Și mi-am uh, epuizat argumentele, domnule președinte. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult și acum putem începe dezbaterea. Doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu o să vă surprindă. Pentru mine aceste obiecții, cele trei, mi se par cu totul nefondate își cere să se respingă și să vă explic de ce. Reamintesc că la adoptarea regulamentului din 2012 au fost numeroși cei care ne-am luptat cu unii colegi, de exemplu cu doamna Ris, pentru a impune norme de securitate alimentară ridicate pentru a proteja populațiile vulnerabile cărora le sunt destinate aceste alimente. Acte delegate ale comisiei merg în direcția unei mai bune informări a consumatorilor pentru etichetare consolidată, pentru restricții mai severe în ce privește publicitatea și consider că aceste măsuri merg în direcția cea bună. Iată de ce eu nu împărtășesc poziția aceasta extremistă a verzilor. În ce privește preparatele pentru sugari și pentru copii de vârstă mică de a doua vârstă, poziția verzilor referitoare la <clears throat> Adaptarea mi se pare deconcertantă, pentru că unii care spun că sunt progresiști pentru drepturile femeilor, dar această poziție dogmatică culpabilizează femeile care nu ar uh, alăpta și care uneori nu pot să alăpteze propriul uh, sugar, ceea ce mi se pare cu totul inacceptabil ca poziție. Cu siguranță suntem cu toții de acord să recunoaștem că laptele de mamă e mai bun, dar e necesar să avem uh, alternative sănătoase și sigure care să fie disponibile. Să vrem să împiedicăm uh, în asemenea măsură comercializarea de produse alternative mi se pare ceva periculos și contraproductiv. Argumentele dezvoltate în obiecția domnului Taylor sunt, după părerea mea, înșelătoare. De ce? Actele delegate dispun că afirmațiile nutritive pentru laptele de prima vârstă nu se mai permit comunicarea fabricanților cu privire la aceste tipuri de lapte să răsânge și mai mult, <clears throat> pentru a nu putea, de fapt, să insinueze că laptele lor ar fi mai bun decât laptele de mamă. Laptele pentru vârsta întâi și a doua se disting clar cu etichetare specială <clears throat> pentru ca consumatorii să le poată diferenția și cu aceste dispoziții, securitatea consumatorilor mi se pare <clears throat> ceva asigurat. În ce privește alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și preparatele pe bază de cereale și alimente pentru bebeluși, borganașele pentru bebeluși și argumentele de aici mi se par uh, foarte slabe. Având în vedere numai numărul de considerante care trebuie comparate cu numărul de articole în centrul cele două obiecții, și anume solicitarea unei toleranțe zero în ce privește reziduele de pesticide, dar în prezent avem o limită de reziduri foarte redusă care corespunde principiului precauție 0,01 micrograme pe kilogram, se aplică deja pentru toate pesticidele. Și subliniez de asemenea că o mamă, din păcate, poate și ea să transmită prin laptele de mamă pesticide pe care le-ar avea în organism. Deci actul delegat în sine explică o interdicție ar fi imposibil de aplicat pentru că unele pesticide rămân în mediu. Se pot găsi reziduri în alimente. Deci să vrem să impunem o toleranță zero este ceva nerealist. În plus, trebuie să reamintim că preparatele pe bază de cereale și alimente pentru sugar continuă să facă obiectul unei compoziții nutriționale reglementate pentru a limita conținutul de sare, grăsimi saturate și zahăr. Și în încheiere, în ce privește chestiunea transparenței ridicată prin cele trei obiecții, <clears throat> recunosc că procesul de comitologie noi e cel mai clar. În cazul nostru concret trebuie să subliniem că aceste acte delegate au făcut obiectul unui consens între Comisia Europeană, experții statelor membre și părțile implicate. Dacă vrem pur și simplu să <clears throat> distrugem industria alimentelor pentru sugare, atunci da, aceste obiecții merg în direcția cea mai potrivită, dar trebuie apoi să dăm socoteală tinerelor mame din familii care nu au posibilitatea, fie fizică, fie materială, să alăpteze, sau celor care, din cauza responsabilităților, între altele profesionale, nu au timpul să gătească alimente pentru sugari. Și vă spun, uh, e nevoie de atenție ce comportament. Să fim foarte exigenți față de industria agroalimentară, ca fără încetare să îmbunătățească produsele pentru beberuși, dar în același timp nu pot să sprijină aceste obiecții. Mulțumesc foarte mult, doamna Șaldamos. Tak for det. Uh, først tak for en meget grundig gennemgang. Mulțumesc foarte mult <clears throat> pentru această introducere făcută în legătură cu cele trei obiecții. <clears throat> Împreună cu a fost Harper, care a, a fost raportat din umbră 2006, am recomandat să sprijinim două dintre aceste obiecții. Prima, cea legată de laptele praf și amestecurile respective. Trebuie să fim foarte precoți în ce privește publicitatea și afirmațiile de sănătate precizăm că pentru a da informații consumatorilor în legătură cu opțiunile pe care le au, e un grup extrem de vulnerabil pe care reprezintă acești bebeluși și trebuie să fim foarte atenți ce putem uh, permite în aceste reclame. Nu ar trebui să le laudăm prea mult în ce privește laptele praf și nu putem să sprijinim obiecțiile legate de <clears throat> alimente destinate unor scopuri medicale speciale, dar în ce privește alimentele prelucrate, considerăm că ar fi o greșeală ca Uniunea Europeană până la urmă să permită alimentele pentru copii care să conțină până la 30% zahăr într-o perioadă în care una dintre cele mai mari provocări o reprezintă obezitatea, mai ales la copii. Trebuie să o limităm așadar. Și comisia, de fapt, nu este împotrivă dacă vrea să permită o cantitate imensă de zahăr, pentru că Hefsa nu a avut posibilitatea să examineze compoziția alimentelor. Nu cred că ar trebui să permitem o cantitate atât de mare de zahăr la alimentele pentru sugari. Cred că se justifică să se formuleze această obiecție și recomand socialiștilor și democraților să voteze pentru a sprijini obiecția. Mulțumesc. Urmează vorbitorul următor. Domnul Selimovici, mulțumesc în numele lui Friedrich Gris, observator din umbră care n-a putut să participe. Sunt de acord <clears throat> cu ceea ce voi spune. A fost uh, raportor cu de și jumătate în urmă pentru Parlamentul European la regulamentul de bază legătură cu care s-au redactat cele trei obiecții și avem unele îngrijorări legate de aceste texte. Niște comentarii generale mai întâi. Colega consideră că nu putem vorbi despre obiecție în legătură cu acest efect, ci mai degrabă e vorba de o reformulare a regulamentului pe care grupul verzilor, ca și ceilalți, l-au aprobat în 2013 și a care prima dispoziție va intra în vigoare în iulie 2016. E greu de înțeles de ce domnul Taylor obiectează la actele delegate publicate de comisie care nu fac decât să reflecte fidel uh, legislația adoptată în 2013, în iunie. Numele Frederic Rix, aș vrea doar să subliniez faptul că există această contradicție extrasă din discursul de la plenară al uh, colegului Șlite, raportor din umbra pentru, dar și al lui Michel Revasi. Și citesc, salutăm introducerea principiului precauției în text Cerem de asemenea reguli specifice pentru utilizarea de nanomateriale, reguli mai stricte pentru etichetare și publicitate. E important să nu inducem în eroare pe consumatori și, prin urmare, <clears throat> vom vota în favoarea acestui text. Se spune că probabil că din motive politice verzii și-au schimbat părerea, motivația reală este lupta pentru alăptare cu lapte maten și după șase luni, ceea ce trece dincolo de recomandarea OMS și putem înțelege că noi, ca liberali, ne opunem ferm ceea ce este o restricție pentru libertatea de alegere pentru femei să alăpteze sau nu, din diverse motive. Pentru că e dificil de reconciliat cu viața profesională sau pur și simplu pentru că natura nu le permite să alăpteze. Intrând acum în unele amănunte, la prima obiecție legată de preparatele pentru sugari și preparatele pentru copii de vârstă mică. La primul argument, verzii încearcă să ne facă să credem că ar fi un conflict de legislație între legislația europeană și recomandarea de la OMS. Este eronat, nu doar pentru că Comisia Europeană asigură coerența textului, ci și pentru că statele membre aplică orientările OMS și nu s-a întâmplat nimic nou <clears throat> începând de la momentul în care s-a publicat în jurnalul oficial regulamentul de bază. Al doilea argument, <clears throat> cel obișnuit, vor să extindă interdicția cu privire la <clears throat> publicitatea pentru preparate copii de vârstă mică. În practică, pentru copii de la 6 la 12 luni, ținând cont de faptul că acest amendament a fost deja înfrânt la vot cu aproape 100 de voturi la prima lectură în 2005, tocmai pentru că ar crea concurență neloială pentru preparatele pentru copii de vârstă mică atunci când au nevoie de un amestec de alimente. <clears throat> Și doar câteva cuvinte în legătură cu o chestiune orizontală legată de contaminanți. Desigur că avem aceleași păreri legate de restricția în ce privește reziduul de pesticide, dar vreau să vă reamintesc că avem cele mai severe reguli din Europa, cu limite foarte mici de reziduri, 0,01 miligrame pe kilogram pe baza principiului precauției, dar <clears throat> ceea ce face într-un proiect de rezoluție ca toleranță zero la reziduri de pesticide, ca principiu general, este cu totul nerealist. Știm cu toții că uneori mediul e contaminat de diverse pesticide, deci reziduri de pesticide pot, în mod regretabil, să se identifice în unele produse. E de asemenea adevărat că Comisia a declarat că atunci când se implementeze regulamentul că <clears throat> o să acorde atenție domeniului CMR. Iată de ce așteptăm acțiuni din partea lor și pentru sprijinul uh, ideii ca EFSA să actualizeze să aibă limite <clears throat> mai severe decât cel de 0,01 mg pe kilogram. Ultim cuvânt în legătură cu obiecția din partea raportoarei noastre din umbră, în acest caz nu vorbim de consumatori obișnuiți, ci despre pacienți, uneori foarte tineri, cu afecțiuni cronice, uneori care le creează dizabilități. Delegația Parlamentului European a reușit să clarifice <clears throat> regulile legate de informare, care trebuie întotdeauna permisă, și reclamă sau publicitatea care trebuie să fie limitată. Acum avem o teză clară în comunicarea către profesioniștii din sănătate care ar trebui să aibă caracter științific și să nu conțină reclamă. Din nou, domnul Taylor arată că vrea o reformulare completă a legislației, ceea ce nu este scopul obiecțiilor față de actele delegate. Iată motivul pentru care Frederica Rice va propune grupului nostru să respingă toate cele trei obiecții. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Gooding. Da, mulțumesc. Uh, de Monsieur Taylor. Cele trei obiecțiile domnului Telo, cu privire la produsele destinate sugarilor, copiilor și bolnavilor ridic chestiuni importante, mai ales în ce privește prezența pesticidelor în aceste produse, dar și etichetarea și transparența. Uh, laptele de mamă e inegalat, e cea mai bună soluție posibilă. Putem deci să regretăm că recomandările OMS, adică <clears throat> alimentarea exclusivă în primele șase luni, uh, în ce privește etichetarea produsului și marketingul, nu sunt reamintite, în timp ce reglementarea <clears throat> impune această obligație de informare doar uh, în ce privește industria. În ce privește etichetarea, îl sprijinim pe domnul Taylor. În legătură cu uh, ce privește elementele legate de drepturile mătene, o femeie care dorește să lepteze nu cred că va fi împiedicată de anumite alte produse, dar poate fi influențată de faptul că se creează o piață captivă. În legătură cu principiul ca zero la pesticide la aceste produse, recomandările comise de fapt sunt discutabile chiar în formulare și ne alăturăm domnului Taylor în ce privește absența glifozatului de pe lista de rezidu de pesticide, în timp ce toată lumea știe că este cel mai utilizat în întreaga lume. În fine, la OMG-uri, acesta s-ar fi putut adăuga pe lista produselor excluse. În legătură cu adăugirea de DHA, un acid gras necesar pentru dezvoltarea cognitivă pentru produsele de substituție. Acesta nu a arătat avantaje pentru bebeluși și studiile consultate arată un abuz în acest sens. DHA de substituție nu este comparabil cu DHA-ul din laptele matern. De asemenea, sunt favorabil faptului că lista participanților consultați pentru a stabili actele delegate să fie făcută publică. În legătură cu produsele prelucrate pe bază de cereale și alimente pentru copii. Suntem de acord cu raportorul în legătură cu riscul de obezitate a dozei de zahăr adăugat autorizată, care este de trei ori mare decât recomandările OMS. În fine, în legătură cu produsele destinate unor scopuri medicale speciale, produsele de renutriție, de exemplu, <clears throat> suntem de acord cu raportorul în legătură cu faptul că aceste produse n-ar trebui să supună niciunei publicități și marca lor n-ar trebui să cuprindă afirmații nutriționale concluzie, suntem de acord cu multe elemente ridicate de domnul Taylor, dar trebuie încă să ne definitivăm poziția pentru a putea vedea dacă prezintă într-adevăr uh, progrese față de situația existentă. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Doamna Gardini. Molto rapidamente. Mulțumesc foarte pe scurt. Voi interveni pentru că ascultându-l pe colegul nostru care ne-a prezentat cele trei obiecțiuni pe care le-a susținut cu probe foarte serioase, Mă mărturisesc că nu știu dacă domnia sa a urmărit toate lucrările din timpul mandatului anterior al Parlamentului pentru a se ajunge la documentele votate apoi. Dar Tocmai din uh, acest motiv, pentru că avuseserăm aceste îngrijorări, am pornit noi la drum în acel efort deosebit de aprofundat și de îndelungat, a durat aproape vreo 2 ani. De aceea mi se pare oarecum neadecvat ca după ce am muncit atât de mult pentru a se ajunge la un rezultat satisfăcător care să poată ține seama de toate îngrijorările prezentate, să revenim acum în urmă și să o luăm de la capăt, să ne întoarcem la punctul zero. Noi nu suntem la punctul zero, pentru că toate aceste chestiuni au fost aprofundate, analizate, am ținut seama de ele și consider că rezultatul la care am ajuns după atâta muncă este un rezultat optim care ține seama de toate îngrijorările prezentate de colegul nostru. Domnia sa spunea mai devreme că statele membre ar trebui să aibă dreptul de a impune restricții și limitări ulterioare sub, și mai uh, stricte în ceea ce privește utilizarea acestor uh, uh, alimente. Dar acest lucru se poate. Este prevăzut că statele membre pot să impună limitări suplimentare în materie de publicitate și că această publicitate trebuie făcută exclusiv în revistele de specialitate. Am de- discutat pe larg despre DHA și despre omega-3, care reprezintă suplimente alimentare foarte cunoscute și sunt deja văzute cu ochi foarte buni de public în general. Anterior, utilizarea acestor suplimente era permisă în baza voluntară, lucru care însă s-a constatat că a creat dezavantaje de concurență pentru acele formule care nu conțineau aceste suplimente alimentare. De aceea am venit cu uh, propunerea aceasta pentru a se evita avantajele acestea pentru concurențiale, care însă ar fi putut să creeze dificultăți celorlalți. Eu cred așadar că dacă ar fi să adoptăm aceste trei obiecțiuni, pentru că să știți, îngrijorările dumneavoastră le-am împărtășit cu toții, le-am abordat, le-am analizat și am lucrat cu toată seriozitatea pe marginea lor. Deci dacă ar fi acum să o luăm de la capăt cu toată munca noastră, o muncă grea care s-a Uh, desfășurat pe parcursul a doi ani, am ajunge într-o perioadă de incertitudine juridică și ne temem că ar crea acest lucru pagube foarte grave, nu numai sectoare, sectorului, pentru că atunci să nu uităm că atunci când uh, un astfel de sector e așa de mare și suferă pagube, nu e deloc un lucru minor, pentru că vorbim și de locuri de muncă și de alte elemente, dar în special am afectat pe consumatori care nu s-ar putea bucura de gradul acesta mare de protecție pe care îl oferă regulamentul cel nou. El oferă, într-adevăr, mai multă protecție decât uh, existase până la adoptarea sa. De aceea, am vrea să se țină seama de faptul că uh, noi am discutat deja de toate îngrijorările pe care le prezentați dumneavoastră. Nu știu dacă erați în comisia noastră, însă cei care au fost și au participat la lucrări știu foarte bine că am analizat cu toată, cu toată seriozitatea și mm, scrupulos toate aceste ă, probleme. De aceea v-aș îndemna să nu acceptăm ă, aceste ă, obiecțiuni pe care eu le consider o eroare. Vă mulțumesc, doamna Gentile. Mulțumesc, domnule președinte. Intervin și ținând seama de faptul că eu am profesia de medic pediatru. Sigur, nu profesez în clipa de față, dar uh, am o experiență care îmi permite să vă prezint o analiză profesionistă pe care o adresez, dacă îmi permiteți, în special colegilor din S și D. Am analizat uh, aceste obiecții inclusiv în baza și inclusiv în lumina eforturilor ample care s-au făcut uh, cu privire la documentele acestea. Poziția aceasta mi se pare că este o forțare clară a acestor uh, probleme, care, da, au și ele greutatea lor și care, cărora li se cuvină, fără discuție, o analiză atentă. Nu e niciun fel de dubiu. Alăptarea la sân trebuie preferată. Este, de-al cea mai frumoasă experiență pe care o poate trăi o femeie care a adus un copil pe lume. Însă, din păcate, există și uh, boli care nu permit femeilor să alăpteze pruncilor la sân. Sunt almintări și elemente de context aici și aici mă refer la ce spuneau colegii pe tema aceasta. Modelele de organizare a muncii, de exemplu, sau fragilitatea sistemelor noastre de uh, asigurări sociale în cadrul întreprinderii. Toate aceste lucruri duc la dezechilibre care au un impact real și asupra vieții cotidiene a femeilor care sunt nevoite să muncească în timp ce uh, au un copil mic și aici poate că ar trebui să facem legătura și cu tema concediilor uh, parentale. Știu că nu este momentul să discutăm despre asta acum, dar uh, țin să discutăm la un moment dat și despre legătura cu acel subiect. Cred că ar trebui însă să stimulăm mai mult statele membre să pună în aplicare politici care să permită în mai mare măsură femeilor să alăpteze la sân. Știu că se spune adesea că e o problemă demagogică aceasta, vorbim de alăptarea la sân ca un instrument de combatere a sărăciei și așa mai departe. Da, n-ar, n-ar fi cazul să reluăm această temă în cheia aceasta demagogică, e o temă pur științifică și aș dori să mă concentrez pe eliminarea acelor uh, situații care să favorizeze o alegere în fața celelalte. dar închei imediat. Atunci când femeile sunt într-o situație de dificultate, într-o formă sau alta. Și mă gândesc acum la țara mea. De exemplu, există spitale care achiziționează gratis de la sector eșantioane de lapte care se oferă imediat mamelor. Iată, un lucru mic, dar se înscrie în uh, ideea aceea de a stimula formula optimă de alăptare și cred că aici am putea să facem ceva pentru a îmbunătăți situația. Mă voi opri aici, domnule președinte, pentru că văd că mă amenințați cu ciocănelul, dar Vă garantez că ulterior voi mai interveni asupra acestei probleme atunci când vom dezbate și vom stabili poziția grupului. Domnul Eck. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul în legătură cu un punct din a, obiecțiile formate domnul Taylor, și anume faptul că alimentele pentru copii, pentru sugari, conțin un, uh, o cantitate prea mare de zahăr. Am, mi-am întrebat sora și un cumnat care sunt activi în acest domeniu. I-am întrebat de ce copiii mănâncă cu plăcere atât de mult zahăr și atât de... Și mi-a explicat acest lucru. Dacă un copil este hrănit cu un aliment care conține foarte mult zahăr, aproape uh, instantaneu se creează noi legături neuronale în creierul copilului care duc la o stimulare pozitivă în anumite zone ale creierului și de fiecare dată când se consumă din nou zahăr, se creează un nou nod neuronal în creierul copilului. În realitate, datorită faptului că se permite alimentarea cu, un, uh, nu, cu o cantitate atât de mare de zahăr, de fapt ducem la crearea unei noi generații de dependenți. Știm cu toții care sunt consecințele negative ale unei alimentații prea bogate în zahăr asupra sănătății. Însă trebuie să spunem foarte clar ce obține, care este rezultatul industriei. De mici copii sunt creați uh, dependenți pe tot restul uh, vieții. Deci, o cantitate de 30% de zahăr este uh, prea mare. Putem spune chiar de, putem să ne referim chiar la un comportament um, infracțional. Vă mulțumesc, doamna Melior. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot continua cele tocmai spuse mai înainte, însă nu am o abordare atât de dogmatică ca domnului uh, Eck și pe mine m-a frapat această diferență foarte mare. Organizația Mondială a, Serpent, a Sănătății se referă la un procent de 10% de zahăr, noi suntem la 30%. Deci aș trebui să întreb Comisia Europeană de ce nu a preluat aceste avize al Organizației Mondiale a Sănătății, pentru că ținând seama de problema um, obezitatea tot mai mare pe care o avem în Europa, cred că trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de uh, alimentele pentru copii. Și apoi am și o altă întrebare adresată Comisiei Europe- Europeană. Toleranță zero a rezidurilor de pesticide în alimente. Este posibilă în lumea în care trăim uh, este un lucru care mă preocupă, o temă pe care am discutat-o și în alte contexte. Trebuie să înțelegem în mod practic uh, ce putem uh, uh, obține și care sunt limitele practicului până la urmă. Mulțumesc, doamna Zomer. Vă mulțumesc. Trebuie să recunosc că Argumentele verzilor nu îmi par valide, aceste obiecții par a fi întemeiate pur uh, ideologic și eu îmi doresc alăptarea, alăptarea să fie promovată. Și eu am alăptat timp de șa- mi-am alăptat timp de șase luni copiii, însă la un moment dat laptele matern se termină și trebuie uh, schimbată uh, alimentația copiilor. Eu am avut uh, luxul de a, nu put- de a putea rămâne acasă, de a nu uh, trebui să merg uh, la lucru, dar am foarte mulți foarte multe colegi, foarte multe prietene care au trebuit să meargă la lucru și au trebuit să renunțe la alăptare. Este o realitate și, nu, și tocmai de aceea există pe piață tocmai aceste produse. Actele delegate ale Comisiei se referă tocmai la, la acest lucru. Se precizează acolo că alăptarea este cea mai bună alimentație pentru sugari și limitează foarte puternic publicitatea făcută acestor uh, preparate pentru sugari. Consumatorii, prin diferitele informații publicate, pot să facă diferența între diferitele tipuri de alimente. Nu văd care este competiția neloială față de alăptatul natural, dacă de la bun început se spune că alăptatul este cea mai bună metodă um, pentru copii. Publicitatea care este permisă pentru preparatele pentru copii de vârstă mică este de asemenea foarte limitată laptele pentru sugar este posibil doar în reviste, în publicații de, de, de specialitate. Eu nu cred că părinții uh, citesc asemenea reviste de specialitate, care nu sunt reviste dedicate um, noilor părinți, ci sunt chiar reviste de specialitate pentru personalul de specialitate din clinici, din spitale și așa mai departe. Deci toate, uh, și, și apoi, dacă asemenea produse au informații uh, false, ele pot fi retrase de pe piață în, pentru că există un cadru care reglementează tocmai aceste informații fals prezentate. Și apoi, după cum a spus și un alt uh, antevorbitor, statele membre pot recurge la reguli mult mai stricte dacă își doresc acest lucru. Deci ce ne dorim în plus? Sincer de să fiu, nu pot înțelege deloc aceste obiec- obiecții. Și pentru mine, uh, recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății nu este una cu care pot să fiu de acord, însă oricum OMS nu este un organism sacrosanct. Există foarte multe uh, recomandări OMS care nu sunt aliniate uh, recomandărilor uh, publicate de statele membre. Să nu uităm că dispunem și de EFSA, um, care redactează și ea la rândul său avize științifice și eu privesc o critic și recomandarea OMS referitoare la uh, conținutul de zahăr. Într-adevăr, colegul nostru EC are, are dreptate. Corpul nostru nu are nevoie de zahăr neapărat și sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, putem să-i uh, educăm pe copii când vine vorba de consumul de zahăr. Zahărul um, este dat copiilor mai mult de bunici, știm cu toții acest lucru. Însă, din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui să respectăm avizele ESA Există un organism în uh, Germania care se ocupă de nutriție, din care fac parte mai mulți specialiști și acest organism uh, privește cu critic la rândul său recomandările OMS, mai ales uh, când vine vorba de limita de 5% din, um, din consumul uh, zilnic de energie. Se pare, așa cum se regăsește în recomandarea OMS, se pare că nu se bazează pe dovezi suficiente. Deci eu nu cred că ar trebui să urmăm orbește recomandările OMS și poate un alt lucru important de amintit, aceste recomandări ale OMS nu se referă la zahărul uh, care se regăsește în mod natural în, în, în produse. La... Deci aceste limite sunt, uh, nu, sunt, nu sunt cele uh, relevante. Și apoi limitările impuse de limitările impuse de Comisia Europeană uh, clarifică situația pentru alimentele destinate sugarilor. Eu sunt convinsă că prin noile reguli am creat cel mai strict cadru de reglementare pentru alimentele dedicate uh, sugarilor și copiilor de vârstă mică. O Um, un cadru de, reg- de, de reglementare și mai strict mi se pare prea exagerat. Nu avem nevoie de reguli mai stricte. Și apoi um, această referi- referință, referire ca că alăptarea este cea mai bună um, metodă de a hrăni copiii, să se regăsească pe toate, pe toate uh, etichetele alimentare de fapt, toată lumea uh, cunoaște uh, acest lucru. Poate am putea îmbunătăți lucrurile dintr-un anumit, dintr anumit punct de vedere. Și, uh, după cum am spus de la bun început, nu ar trebui să uităm că există anumite mame care nu pot alăpta, care au o problemă de sănătate, care trebuie să lucreze și nu cred că trebuie să arătăm cu degetul aceste femei pentru situația în care se află. În care se află. Nu, cred că oricum prescriem prea multe lucruri oamenilor și nu ar trebui să uh, arătăm cu degetul aceste mame. Mulțumesc, domnul Balțu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare. În momentul în care legiferăm, în momentul în care am adoptat acea, um, această legislație. Nu am făcut parte din Comisia ENVI, însă aș dori să vă întreb următorul lucru. Ce, cum este definită publicitatea? Publicitatea făcută um, preparatelor pentru sugari sau preparatelor pentru copii de vârstă mică, pentru că dispunem de anumite fapte, de anumite uh, informații. Dacă acestea sunt uh, publicate în mass media într-un mod obiectiv, și este vorba de date obiective, care sunt publicate în mass media, se consideră acest fapt a fi publicitate? Pentru că dacă da, și dacă ne dorim să interzicem asemenea, uh, furniz, asemenea activități de furnizare de, info, de informații, de fapt interzicem produsul în sine, pentru că potențialul consumator nu are acces la informațiile de care ar avea nevoie. Deci mi se pare o interdicție indirectă a produsului în sine. Dacă Există informații um, nutritive referitoare la beneficiile aduse de, de uh, preparatul pentru sugar care ar fi mai bun decât laptele matern, desigur, asemenea informații ar trebui să fie interzise. Însă furnizarea uh, unor informații obiective um, este altceva. Doamna Măghine. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să, fiu, să sprijin uh, remarcile colegelor Grostet, Gardini și așa mai departe. Nu aș dori să intru în detalii tehnice. Eu uh, aș, aș dori să vă spun și eu câteva lucruri despre propria mea experiență. Uh, mama mea ne, nu, nu ne-a permis să bem ceai cu lapte și așa mai departe. Și oricum, nu știu, cred că am crescut destul de bine până la urmă. Uneori, când uh, ascult această dezbatere, mă îngrijorează puțin dictatul uh, pe care ni încearcă să ne-l uh, impună unii. Am și eu patru copii, i-am alăptat pe toți, i-am, am alăptat și gemenii, sunt mândră de acest lucru, dar nu este un lucru ușor cei care se spun că cel mai bine este să alăptezi întotdeauna, nu cred că au încercat acest lucru întotdeauna. Comisia noastră nu trebuie să, țin, să dea lecții de morală, ci trebuie să analizeze acte delegate în forma lor scrisă, să vadă dacă uh, au fost propuse pentru a atinge obiectivul pe care îl au. Cred că această dezbatere ar trebui să fie purtată într-un alt context. Sunt cu totul de acord cu comentariile uh, unor colegi. Nu sunt de acord cu comentariile celor din, uh, din partea verzilor, însă mă gândesc și la mamele care ascultă această dezbatere, pentru că ați dorit să uh, sporiți neliniștea și neîncrederea mamelor, cred că ați reușit acest lucru și este ușor să, să ca o, o tânără mamă să îți crească neîncrederea ascultând asemenea remarci. Și aș mai dori să spun un lucru, domnule președinte. A spus câteva lucruri referitoare la publicitate și faptul că mamele și tații nu pot să-și ia propriile decizii. Eu cred că trebuie să respectăm capacitățile oamenilor de a citi și a-și forma o proprie opinie poate cineva, nu știu care a fost situația cu mama mea, dar oricum noi încercăm să îi ajutăm pe oameni și ar trebui, și cred că acest lucru încearcă și Comisia Europeană prin actele delegate propuse. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să ascultăm părerea Comisiei Europene pentru că i-au fost adresate câteva întrebări. Dau cuvântul Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Vă mulțumesc pentru această, această dezbatere aprinsă. Trebuie să spun un lucru foarte clar de la bun început. Comisia Europeană este de acord cu opinia întregii comunități științifice. Alăptarea este uh, cea mai bună metodă de a hrăni copii Și Comisia Europeană ia măsuri care sprijină alăptarea și vă menționez doar câteva inițiative. Oferim sprijin statelor membre în contextul planului de acțiune europene 2014-2020 dedicat alăptării. Finanțăm un proiect pilot numit Împreună pentru a promova stiluri de viață mai sănătoase și alăptarea de către mame. Există și eforturi depuse în țări în curs de dezvoltare, listate într-o comunicare a Comisiei Europene. Acestea fiind spuse, desigur, nu trebuie să uităm că fiecare femeie are dreptul de a alege dacă va lăpta sau nu. Cred că cu toții suntem de aceeași părere, și anume că această alegere trebuie să rămână una personală. Aici intervine responsabilitatea Uniunii Europene și în contextul competențelor noastre trebuie să ne asigurăm că această alegere nu este influențată în mod negativ de factori externi, de exemplu de publicarea unor informații incorrecte eh, care ar îndepărta mamele de la alăptare și, de asemenea, dacă o mamă decide să nu alăpteze, să aibă, să există un produs alternativ care să respecte cerințele nutriționale ale sugarilor, care să le permită o dezvoltare naturală. În acest spirit am uh, propus uh, actele delegate la aceste regulamente, care se bazează pe ultimele, pe cele mai recente avize publicate de EFSA, se bazează pe consultările pe care le-am efectuat cu statele membre și cu părțile interes, uh, interesate în moțiunea de rezoluție, în toată moțiunea de rezoluție se uh, sublinează că transparența este deosebit de importantă și aș dori să spun că la procesul de consultare au participat toate părțile interesate, inclusiv diferite ONG-uri și am, Comisia Europeană a dat dovadă de transparență foarte mare în pregătirea acestui act uh, delegat. Textul, într-adevăr, a evoluat din punctul de vedere al uh, protecției consumatorilor și sunt, sunt sigură că și reprezentanții ONG-urilor prezenți astăzi vă pot confirma acest lucru. Am făcut pași importanți înainte în ceea ce privește protecția consumatorilor. Toate informațiile uh, nutriționale nu mai sunt permise pe preparatele pentru uh, sugari. Se face o diferență clară între aceste preparate și preparatele pentru copiii de vârstă mică. De asemenea, ne-am inspirat în ceea ce privește alimentele speciale de la preparatele pentru sugari. Așa cum a spus și doamna Grostet, suntem surprinși să vedem că aceste moțiuni de rezoluție își doresc să redeschid punctele convenite deja de Parlamentul European, Comisie și Consiliu pe parcursul procesului legislativ de negociere a regulamentului de bază. Cred că sunteți de acord cu mine că în momentul în care un act delegat este ad- ad- adoptat de comisie, comisia trebuie să respecte mandatul pe care l-a primit din partea Consiliului și Parlamentului, pentru că acest, pentru că dacă nu ar face acest lucru, și-ar depăși uh, com, uh, competențele. De exemplu, preparatele pentru copii de vârstă mică, care să fie tratate ca preparatele pentru uh, sugari, este o idee care a fost respinsă cu uh, mai mult de 100 de, cu o diferență de 100 de voturi, de voturi în Parlamentul European. Când vine vorba de publicitate, este adevărat că EFSA a spus că compoziția preparatelor pentru copii de vârstă mică ar trebui să fie similară, dar nu identică cu preparatele pentru sugari. Cu toate acestea, avizul ăsta se referă la cerințele privind uh, compoziția, însă să nu uităm că cele două preparate au un rol diferit în uh, dieta uh, copiilor. Preparatele pentru sugari, din punctul nostru de vedere, sunt produsele uh, consumată de sugar pentru a înlocui laptele matern și nu este nevoie de mesaje promoționale pentru aceste uh, preparate. Când, când vine vorba de preparatele pentru copii de, de vârstă mică și alte preparate care sunt consumate după vârsta de 4 sau 6 uh, luni, deci formulele de continuare care devin parte din dieta copilului trebuie să fim precauți și anume alte alimente care pot fi consumate de copii pot avea mențiuni referitoare la sănătate și putem să ne închipuim foarte ușor situația în care părinții ar prefera alimentele normale chiar dacă conținutul acestora nu este potrivit uh, copiilor, sugarilor sau copiilor de vârstă mică, având un conținut mare de zahăruri, Uh, știm, știm, de exemplu, că nu este recomandabil să hrănim copiii cu lapte de vită. Este un lucru valabil și pentru mențiunile de sănătate. Acestea sunt interzise pentru preparatele pentru copii, iar când vine vorba de pre- preparatele pentru copii de vârstă mică, vom lua o decizie în contextul regulamentului referitoare la mențiunile de sănătate, care se referă la mențiunile de sănătate dedic- dedicate copiilor. Conform acestui regulament, doar mențiunile bazate pe dovești științifice sunt permise și uh, nu mențiunile care dezinformează consumatorii. Nu am uitat că Parlamentul European are un uh, drept de examinare a acestui uh, regulament. Deci vom avea posibilitatea de a discuta mai în uh, detaliu această temă pe viitor. Și aș dori să spun câteva cuvinte despre DHA, și adăugarea obligatorie a acestui acid gras, cred că ar trebui să menționăm aici că în moțiunea de, pentru Revoluție, avizul ESA este menționat doar parțial. O parte a avizului ESA nu este menționată. Există, de fapt, un alineat unde, după, după ce ESA explică consecințele posibile ale DHA asupra preparatelor pentru sugari, uh, concluzionează că pare să fie prudent să concluzionăm că adăugarea DHA uh, preparatelor, uh, DHA în preparate pentru sugari în cantitățile similare cu cele din laptele matern ar fi acceptabilă chiar dacă nu există dovezi suficiente în acest sens. Deci ESA uh, recomandă uh, adăugarea de componente suplimentare, dar dacă acestea sunt sigure. Deci dacă ESA nu ar fi fost uh, convinsă în totalitate că DHA ar, ar aduce un beneficiu, nu ar fi recomandată adăugarea uh, acestuia și acuzele referitoare la consecințele negative nu sunt sprijinite de orice dovezi științifice. Și câteva cuvinte legătură cu pesticidele. Pentru că aici aș dori să subliniez faptul că um, am, suntem foarte apropiați de o toleranță zero. Limita fiind de 0,01 mg pe kilogram care este în practică limita cuantificării în temeiul principiului precauționar. În plus, am cerut deja Autorității Europene pentru Siguranța Europeană să ne prezintă uh, datele, ultimele date în, uh, din, în luna noiembrie, tocmai pentru a actualiza regulile referitoare la pesticide în temeiul uh, celor mai noi dovești științifice. De fapt, am făcut, am făcut acest lucru din octombrie 2015. Din păcate, EFSA nu a reușit să dea curs uh, cererii noastre pentru a ne permite să adoptăm uh, actul delegat. Și am extins aceeași normă strictă referitoare la pesticide și la alimentele pentru scopuri medicale speciale. Apoi, în ceea ce privește nivelul zahărului în alimentele pentru copii. Într-adevăr, înțelegem că trebuie să revizuim uh, cerințele referitoare la compoziția acestor produse. Cu toate acestea, nu am putut să cerem EFSA să ne ofere un aviz științific respectându-se calendarul uh, comisiei pe care trebuia să respecte pentru a adopta actul delegat în 2016. Știți că ESA nu dispune de resurse nelimitate. În ultimii trei ani a lucrat la redactarea mai multor avize relevante pentru punerea în aplicare a acestui a regulamentului de bază și Comisia deja s-a angajat în mod public în fața statelor membre și a tuturor uh, actorilor implicați am răspuns de asemenea mai multor întrebări parlamentare și am spus că în moment că, la moment că cât mai repede vom cere un aviz științific din partea EFSA în pregătirea revizuirii acestor norme privind conținutul de zahăr în alimentele pentru copii. Și apoi aș dori să vă aduc aminte că dacă aceste acte delegate nu vor fi adoptate, acest lucru înseamnă că cadrul actual continuă să rămână în vigoare, ceea ce, din punctul nostru de vedere, nu înseamnă o îmbunătățire a situației față de cea actuală. Procesul de revizuire va fi încetinit, va fi încetinită de asemenea actualizarea um, informațiilor științifice referitoare la pesticide și la nivelul de zahăr, pentru că dacă se formulează o obiecție, va trebui să așteptăm votul din plenară, după care Comisia pe plan intern va trebui să discute ce trebu- care sunt pașii de urmat după această obiecție. Și dacă uh, va trebui să operăm modificări uh, importante față de situația actuală, foarte probabil va trebui să recurgem la o evaluare a impactului, deci actualizarea noilor uh, reguli va fi întârziată și mai mult și în aceste condiții uh, Comisia Europeană nu poate preconiza când va putea uh, propune o nouă variantă a actului delegat. Vă mulțumesc foarte mult și desigur vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări cu natură tehnică. Sotelo, you want to react uh, nu știu dacă doriți să reacționați, să reacționați acum, domnule Taylor, e destul de târziu. Foarte succint, un minut, vă rog. One minute. It's, it's uh, interesting to hear what we... Uh... E foarte interesant să auzi de ce sunt acuzați verzii. Să știți că pe mine m-au acuzat deja că fac parte din poliția sânului. Spuneam în uh, observațiile mele introductive că nu sunt împotriva utilizării formulelor și sunt pentru dreptul părinților de a decide cum doresc să-și hrănească copiii. Am vorbit despre situațiile în care acest lucru se face de necesitate și din, nu din alegere. Dar eu îi reprezint pe cei din um, regiunea care, pe votanții mei. Și cred că în această calitate trebuie să facem absolut tot ce putem pentru uh, pruncii noștri și să știe că laptele de mamă este fără discuție cel mai bun. Și cu toate acestea, în 21 de state europene în care s-a efectuat acest studiu, Organizația Mondială a Sănătății a arătat că numai 13% din bebeluși sunt hrăniți cu lapte matern exclusiv. Asta este o dată reală, e un fapt. Și tocmai de aceea Trebuie ca dispozițiile privitoare la locuitorii de lapte maternă, la formule și la formulele de continuare să fie cât mai bune, să se interzică uh, publicitatea complet. Alminter există riscul ca părinții să fie expuși unor mențiuni de sănătate care induc în eroare și astfel copiilor să fie condamnați la o viață întreagă de obezitate. Nu sunt uh, de părere că părinții nu știu să citească și sunt convins că marile uh, firme de resort, uh, prin marketing și prin lobby, își promovează uh, produsele în detrimentul latului matern, de aceea fac un apel către colegi să susțină aceste apeluri la respingerea dispozițiilor propuse. Mulțumesc, se va vota în comisie pe 14 ianuarie, iar dacă rezoluția se adoptă în uh, uh, ianuarie, vom vota și în plen. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu Comisia Europeană și voi da cuvântul imediat Comisiei pentru a face o prezentare cât se poate de succintă, vă rog frumos. Bună seara, doamnelor și domnilor! eurodeputați, traficul cu uh, animale uh, sălbatice și infracțiunile de resort nu sunt fenomene noi, dar natura impactului și amploarea acestui fenomen s-a modificat considerabil în ultima vreme, în ultimii ani chiar. Nu mai este vorba doar de câteva specii care sunt în pericol de extinție. Este vorba însă de obstacole puse în calea unei dezvoltări durabile și de legături cu rețelele de criminalitate organizată. De aceea salutăm interesul pe care îl manifestă Parlamentul European pentru această temă. Reamintim de asemenea rezoluția adoptată în ianuarie 2004, 2014 și Scrisoarea trimisă de peste 81 de membri ai Parlamentului European, domnului comisar Carmenu Velu, Vela, după ce și-a preluat mandatul. Deci este bine că acest subiect se bucură de atenție la cel mai înalt nivel politic. Este la fel de bine că Adunarea Generală a ONU în iulie 2015 a emis o rezoluție. Ne bucură de asemenea faptul că putem constata angajamentul liderilor G7 de a combate traficul cu animale sălbatice vii. Vă putem uh, prezenta astăzi progresele înregistrate în cadrul activității pregătitoare desfășurate de Comisia Europeană. Vom uh, putea adopta un plan de acțiune privitoare la animalele sălbatice la timp pentru a putea să fie deja public uh, la reuniunea internațională din 2016 pe această temă. Știți că această dosar este orizontal și nu poate avea succes decât dacă este abordat din mai multe puncte de vedere. Așadar, DG Mediu, noi, am colaborat cu alte servicii ale Comisiei Europene, DG Home, DG Desco, Serviciul de Acțiune Externă, DG Just, Taxud, DG3 și așa mai departe. Ne vom concentra pe trei priorități fundamentale. Mai întâi, prevenirea traficului cu animale vii, abordând uh, cauzele profunde ale acestui fenomen, în al doilea rând, punerea în aplicare a normelor în vigoare, precum și combaterea criminalității de resort cu uh, sau prin intermediul unor sancțiuni mai adecvate, și ne vom consolida și cooperarea cu partenerii internaționali și cu uh, ce, țările de origine, cu țările de consum și cele de tranzit. Am uh, propus de asemenea viitoarei președinții olandeze a uh, Consiliului Uniunii Europene să conlucrăm pe această temă atât de importantă. Sperăm să existe și concluzii ale Consiliului pe această temă și așteptăm și susținerea Parlamentului European în acest sens. Suntem ocupați cu elaborarea planului de acțiune, dar în același timp ne ocupăm și de alte dimensiuni. Am să vă dau doar două exemple și mă voi opri. Mai întâi, Comitetul Permanent CITES, care se va întruni în luna ianuarie, și care va analiza planurile de acțiuni internaționale ce vor fi supuse de către țările identificate ca fiind vizate, iar Uniunea Europeană va adopta o poziție puternică pentru a se asigura că acele planuri de acțiune vor fi deplin puse în aplicare și că dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom fi gata să susținem suspendarea tratatelor cu țările respective. În al doilea rând, Ținem legătura în mod sistematic cu colegii noștri foarte activi din Statele, din Statele Unite pentru a vedea cum putem să ne întărim conlucrarea, de exemplu prin identificarea țărilor prioritare, așa încât să venim cu acțiuni diplomatice comune. Avem, de exemplu, un uh, demers întreprins anul trecut în dorința de a vedea ce se poate face pentru a transmite mai ferm și clar mesajele noastre comune. Așadar, pe scurt, Planul de acțiune este în curs și va fi prezentat uh, Parlamentului European în primul trimestru al anului viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, iar acum putem deschide dezbaterea. Domnul Gerberti. Yes, thank you, Mr. Chairman. And, and... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru prezența sa la ședința noastră și pentru că ne-a prezentat lucrările. Comisiei. Când mi-am început mandatul în Parlament, uh, cu ceva timp în urmă, subiectul era nou. Și măcar acum putem constata că s-au făcut niște progrese și ele sunt, uh, se regăsesc într-un document. Avem, sau mai multe documente. Avem o rezoluție a Parlamentului European, avem o comunicare a Comisiei, un proces de consultare, a existat și o conferință de foarte mari proporții acum aproape 2 ani la Bruxelles, pe această temă, deci s-au făcut multe, iar acum, iată, avem și o foaie de parcurs în care sunt prezentate trei alternative. Două nelegislative și una reprezentând o propunere legislativă. Se zvonește că mm, nu va exista din partea Comisiei decizia de a prefera cea de-a treia variantă, și anume cea a propunerii legislative. Tocmai la acest lucru se referă întrebarea mea. Politicile europene se bazează în mare măsură pe recomandare din 2007 și am constatat că în mediul mediului, ca să zic așa, dar și în alte domenii, din păcate, recomandările nu se dovedesc un proces încununat de succes. Pur și simplu recomandările acestea, recomandărilor acestora nu li se dă curs. Deci trebuie să facem ceva mai mult. Așa încât dacă suntem cinstiți, primele două variante din foaia de parcurs nu fac decât puțin mai mult decât recomandările de acum câțiva ani. Ori dacă ne uităm ce proporții, ne uităm la ce proporții a luat uh, fenomenul traficului cu animale sălbatice vii, mi se pare că este complet insuficient. Cred că ar trebui să mergem mai degrabă pe abordarea juridică a combaterii acestor infracțiuni. Ele ar trebui să fie considerate extrem de grave, cum ar fi traficul de persoane sau traficul de droguri. O simplă recomandare adresată statelor membre nu o să funcționeze. Dacă unu, două state membre vor decide să nu dea curs recomandărilor, va fi suficient pentru ca Uniunea Europeană să fie în uh, situația dificilă în care se află acum din acest punct de vedere, de aceea v-aș îndemna să analizați problema cu mai multă celeritate și să dați dovadă de mai multă ambiție. Știu că unele state membre chiar ar dori să se facă mai mult în acest sens. Știu că statele membre analizează și problema subsidiarității și a costurilor. Dacă mă uit la ce spune textul de la pagina 7 din foaia de parcurs, opțiunea 2, costul acestei opțiuni ar fi limitat, întrucât el nu presupune instituirea unor noi obligații, deci dacă mă uit pe textul acesta, mă lămuresc. E, sing, e, e evident că lucrurile nu vor funcționa în practică. Dacă limitarea costului și faptul că nu vor trebui instituite noi obligații, dacă acestea vor fi obiectivele principale, tare mă tem că problema traficului cu animale vin nu va fi, sălbatice vin nu va fi uh, oprită. Știu că Comisia lucrează la aceste lucruri. Știu că liderilor politici și statele membre le pun oarecari uh, restricții și de aceea nu pot decât să încurajez Comisia să-și dubleze eforturile în lunile următoare, iar mesajul la nivel politic uh, către Comisie și statele membre din partea Parlamentului European este că trebuie făcut mult mai mult pe această temă. Mulțumesc și acum domnul Eck. Încă. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru aceste prezentări. Aș dori să spun că criminalitatea organizată internațională duce la scăderea biodiversității pe planeta noastră și nu trebuie să uităm acest lucru. Dacă o specie a dispărut, nu vom mai reuși să cumpărăm cu toți banii de pe această lume această specie sărăcim astfel lumea și uh, răpim generațiilor viitoare o parte a naturii. Și, de fapt, în momentul în care ne naștem și în moment, din momentul în care ne naștem până în momentul în care murim, ar trebui să nu uh, schimbăm natura de pe această planetă. Și din acest punct de vedere, uh, planul de acțiune uh, prezentat nu este suficient de ambițios. Acesta trebuie să prezinte măsuri și obiective mai uh, clare. Ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să introducem o interdicție a păstrării animalelor de casă, a animalelor exotice, în acest document se amintește situația acestor specii de animale exotice, dar nu se spune nimic despre interzicerea ținării lor ca animale de casă. Apoi se, nu se spune nimic despre interzicerea trofeelor de, de vânătoare, pentru că foarte multe din speciile care sunt vânate astăzi, poate mâine, apoi mâine vor fi amenințate cu uh, dispariția dacă nu vom face ceva împotriva uh, activităților de braconaj, împotriva activităților de a vâna aceste animale. Deci aș dori să rog Comisia Europeană să ne prezinte o propunere mult, mult mai ambițioasă. Vă mulțumesc. Doamna McGuinness. Briefly. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint două observații. Mai întâi, infracțiune legată de fauna și flora sălbatice se leagă de criminalitate organizată în general. De aceea, o abordare globală ar presupune și scăderea în general a activităților infracționale. Trebuie, desigur, ca Comisia să facă mai multe eforturi, dar și statele membre trebuie să colaboreze cu noi, pentru că acțiunile trebuie făcute pe teren, inclusiv, poate în anumite state membre, realizarea de unități speciale în cadrul mm, forței de poliție pentru a se ocupa în mod specific de acest domeniu. Acestea sunt observațiile mele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Berter. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisie pentru că a prezentat acest plan de acțiuni. Anul trecut uh, am făcut parte dintr-un grup transpartinic de eurodeputați, dintre care unul sau doi colegi se află chiar aici în sală și care s-a ocupat de această problemă. E bine că există un plan de acțiune din partea Comisiei. Pentru că fenomenul acesta este în mult prea mare măsură nedetectat și de prea mari proporții. Noi ne concentrăm aici și la punerea în aplicare a reglementărilor în materie de trafic cu faună și flore sălbatice și de alte tipuri de trafic. De aceea salutăm această propunere din partea Comisiei, respectiv consultările care se desfășoară. Există însă trei propuneri, de fapt, în discuție, iar noi suntem fără discuție pentru cea de-a treia pentru că numai așa cred eu că se va putea pune capăt acestui fenomen al traficului cu faună și floră sălbatice, fiindcă opțiunea 3 cuprinde și opțiunea 1 și opțiunea 2, dar mai are ceva în plus, și anume forță legislativă. Nimeni nu vrea legislație doar de dragul legislației, desigur, dar e nevoie de o propunere legislativă pentru a încuraja o mai bună punere în aplicare a reglementărilor în toate cele 28 de state membre. Din păcate, așa cum s-a spus, traficul uh, în acest domeniu nu este considerat o prioritate de statele membre, dar ar trebui, pentru că este cea de-a treia, um, uh, este pe locul trei între cele mai mari activități infracționale de pe planetă, presupune sume uriașe de bani, sunt comunități care se implică în acest trafic extrem de productiv și nu vorbesc doar de trofee de vânătoare, ci e vorba și de uh, comerțul cu animale de companie, de exemplu. În anumite pet shop-uri sunt vândute animale care provin din traficul de această natură. Deci, cea de-a treia opțiune este cea mai cuprinzătoare. Însă, mai mult decât atât, munca pe care trebuie să o desfășoare Uniunea Europeană în calitate de cel mai mare donator este o muncă de foarte bună calitate. Suntem Știți că aceasta este o piață foarte bogată pentru plante, animale, păsări, furate. Orice trăiește și este sălbatic, se găsește o piață pentru el. Este absolut inacceptabil pentru ca acest fenomen să continue în afara și în interiorul granițelor Uniunii Europene. Vom face așadar uh, presiune asupra Comisiei să opteze pentru varianta 3 cât mai curând. Asta înseamnă deci propuneri legislative pentru a umple golurile legislative existente. Știm că țintele voluntare, așa cum am încercat noi să propunem de multe ori, nu funcționează în practică. E nevoie de o recunoaștere reală a acestui fenomen de cele din partea celor 28 de state membre. Avem nevoie de un plan pentru punerea în aplicare, dar și de legislație care să susțină aceste acțiuni pentru a ne asigura că oamenii aceștia care continuă să facă bani pe seama faunei și florei sălbatice din întreaga lume nu vor mai putea să facă lucrul acesta. Mulțumesc, doamna Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două observații cu privire la foaia de parcurs a Comisiei privind planul de acțiune al Uniunii Europene pentru combaterea traficului cu animale. Pe de-o parte am să mă refer la aspectul juridic, respectiv problemele de transpunere și aplicare uniformă a legislației în statele membre. S-a sugerat revizuirea recomandării Comisiei din 2007 privitoare la normele referitoare la comerțul cu animale, respectiv punerea în aplicare a unor sancțiuni penale pentru traficul în bandă organizată cu această faună și floră sălbatice. Dar ținând seama de noul text și de obligația principiului de proporționalitate, v-aș întreba dacă nu cumva uh, ar fi nevoie de o acțiune mai rapidă. De asemenea, lipsă de interes sau respectiv de cunoștințe și expertiză din partea statelor membre pe tema aceasta, iar Uniunea Europeană în același timp este o platformă pentru traficul acesta abordarea anticorupție propusă nu este cumva rodul eșecului de punere în aplicare a dispozițiilor în vigoare? Thank you very much. Mulțumesc. Acum voi da din nou cuvântul Comisiei pentru a oferi unele răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Mai întâi de toate, aș dori să vă confirm că, da, ceea ce vom face noi va fi să publicăm o comunicare cu diferitele acțiuni și un document al serviciilor comisiei, prin care veți primi mai multe informații cu privire la natura și amploarea infracțiunilor cu faună și flore sălbatice. Deocamdată o propunere de text legislativ nou nu este în calcul în acest moment. Dar aș dori să insist asupra faptului că în noua sa agenda pentru securitate, Comisia a anunțat deja că va revizui actualele politici și legislație în ce privește infracțiunile de mediu în anul 2016. Aici se cuprinde și o revizuire a directivei privind crimele, privind infracțiunile de mediu 2008 din 1999, în care se regăsește și traficul cu faună și flore sălbatice. Vom analiza de asemenea și problema sancțiunilor. Ca tare, dacă nu uh, dacă va avea loc acest proces de revizuire, va trebui să fie avut în vedere și această cale de acțiune. În al doilea rând, aveți dreptate când uh, vorbiți de importanța punerii în aplicare. Pentru asta considerăm că e nevoie de acțiuni mai strategice de punere în aplicare. Trebuie să ne îmbunătățim gradul de coordonare între statele membre și uneori chiar și în interiorul unui stat membru Trebuie să lucrăm mai strâns cu Europol și Eurojust, care sunt uh, instituții de coordonare fundamentale pentru anchetele transfrontaliere și pentru urmăririle penale transfrontaliere. Trebuie intensificate activitățile de training, pentru că, așa cum spuneați, există într-adevăr în statele membre o problemă de cunoștințe și de expertiză aceste activități de training trebuie făcute prin intermediul lanțului de punere în aplicare și trebuie să sensibilizăm publicul. Trebuie de asemenea sporită capacitatea de a încheta infracțiunile de mediu, precum și comerțul ilegal online și spălarea de bani. Veți găsi în planul de acțiuni propus idei concrete care vor putea funcționa rapid pentru a se asigura o mai bună punere în aplicare a legislației în vigoare și, desigur, și cu sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much to... Mulțumim comisiei și cred că putem <clears throat> să încheiem aici reuniunea de astăzi. Vreau să readuc aminte membrilor și angajaților că vom avea cocktailul de Crăciun în restaurantul de la etajul 3 din această clădire. Mulțumesc!